Welcome, dear colleagues. If you would like to take your places, we could make a start. Dragi colegi, vă rog să luați loc ca să putem începe ședința, vă rog. Dragi colegi, bun venit! Doamna copreședinte, doamna Roig, uh, stimați membrii ai Parlamentelor Naționale și ai Parlamentului European, uh, stimați invitați și vorbitori, Vă salut aici cu multă plăcere la a treia ședință comună a grupului de control parlamentar uh, comun coorganizată de Parlamentul Austriac și de Parlamentul nostru și, bineînțeles, suntem aici în sala plenară a Parlamentului European. Dragi colegi, Mă bucur foarte mult că 65 de parlamentari național uh, s-au înscris să vină aici. Mulți dintre ei sunt și prezenți acum în sală, în acest moment reprezentați astfel 37 de parlamente și camere parlamentare și 37 de state membre. Avem interpretare oferite în, în și dinspre toate limbile oficiale ale UE, însă trebuie să vă spun că, având în vedere că nu este prima întâlnire de acest gen, în acest format, uh, Uh, ea a devenit ceva important pentru noi aici la Parlamentul European, în interacțiunile pe care ni le dorim cu statele membre, cu parlamentele naționale și iată, de ce? Pentru că asta vizează Europolul și o agenție și agenții care ne interesează foarte mult aici la Parlamentul European. Uh, noi am fost aici încă de la începuturile acestei entități, i-am urmărit pașii și este o agenție de succes a Uniunii Europene și în această calitate uh, um, a reușit prin structurile de control, uh, dar și prin propriul efort al agenției, al stafului său, să devină o adevărată poveste de succes. Iată cum acum am ajuns la maturitate în sensul că avem o bună structură de control uh, parlamentar uh, și este chiar o, un adevărat jalon al muncii noastre interparlamentare. Deci vă uh, întâmpin pe toți cu multă plăcere și sper să avem parte de succese astăzi și mâine. Vreau să vă spun că serviciile Parlamentului au încercat uh, să ofere interpretare în limbile tuturor, pentru toți cei prezenți. Este ceva important. La ultima săptămână uh, parlamentară, interparlamentară, um, am hotărât că avem o serie de alte mm, uh, lucruri care ne așteaptă. Este ultima ședință de acest fel sau ultima întrunire înainte de sfârșitul mandatului parlamentar, deci ne vom strădui să fie cât mai bine posibil. Uh, am menționat Europol ca agenție și o întâmpin aici uh, pe noua directoare a Europolului. Nu mai este așa de nouă, Uh, într-o funcție atât de importantă. Uh, este vorba de doamna Catherine de Boll. La prima întâlnire de acest gen, mulți dintre dumneavoastră ați uh, întâlnit-o deja, dar o salut aici în mod oficial și îi spun numele Parlamentului că ne bucurăm că avem parte de o cooperare foarte bună și că o sprijinim pe ea și echipa sa în această muncă atât de importantă în domeniul securității. Astăzi avem uh, un uh, schimb de vederi cu doamna Debol în ce privește programul de lucru multianual 2019-2021 și din partea Consiliului de Administrație al Europolului îl vom uh, audia pe domnul Pargna, dar vom avea, bineînțeles, și uh, parte de intervenția domnului copreședinte Zvetanov. Mâine vom discuta lupta împotriva infracțiunilor financiare, recuperarea bunurilor și spălarea de bani împreună cu domnul Martin Reisenbeck de la unitatea olandeză de luptă împotriva terorismului financiar, dar și cu doamna De Bol. De asemenea, vom avea ce, o intervenție din partea domnului Vievorovski de la EDPS în ce privește ultimele uh, știri în legătură cu protecția datelor, uh, bineînțeles uh, și domnul Julian King, care se ocupă de asta în portofoliul dânsului, ne va da din partea comisiei un ne va face un discurs. De asemenea, vreau să vă spun că Proiecta prezidențială a avut o întâlnire pregătitoare de dimineață uh, și uh, am discutat și reprezentarea Danemarcei în întâlnirile grupului nostru parlamentar comun de control, iar delegația aceasta se va reîntâlni uh, mâine, având în vedere decizia pe care am luat-o în martie anul trecut. Uh, dar din uh, ce privește transparența, e vorba de întâlniri care nu sunt deschise decât troicii prezidențiale și delegațiilor danezi. Cum avem foarte mult de făcut, vreau să începem imediat cu punctul întâi de pe ordinea de zi și astfel cedez imediat președinția copreședintei din partea președinției austriece, doamna De Weger. Domnule Moraes, vă mulțumesc pentru această introducere călduroasă. Stimate doamne, stimați domni, reprezentanți ai Parlamentului European, reprezentanți ai Parlamentelor Naționale, doamnelor și domnilor. Sunt uh, deosebit de încântată să coprezidez astăzi întâlnirea grupului mixt de control parlamentar specializat alături de domnul Moraes, președinte al Comisiei Libe. Ședințele anterioare uh, s-au ocupat mult de maniera în care ar trebui să arate o agenda, ordinea de zi a unei ședințe de genul acesta. Iată, am rezolvat problema ordinii de zi și, într-un final, astăzi putem să ne ocupăm de misiunea noastră, și anume controlul parlamentar al Europol. Europol are din ce în ce, o, o importanță din ce în ce mai mare în ultima perioadă. Criminalitatea, infracționalitatea nu se oprește la granițe și infractorii se folosesc de multe ori de noile tehnologii pentru a-și extinde fieful. Uh, ne confruntăm acum cu terorism, uh, uh, traficul de ființe umane, cibercriminalitate. acestea sunt doar câteva dintre provocările cu care ne confruntăm și Europolul are un rol absolut esențial în combaterea tuturor acestor forme de criminalitate și oferă asistența autorităților naționale în eforturile lor. În următoarea perioadă, în următoarea zi, astăzi și mâine vom discuta de fapt despre diversele misiuni ale Europol. Doamnelor și domnilor, deoarece ordinea noastră de zi este deosebit de stufoasă, v-aș propune să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Vreau să vă întreb dacă există comentarii vis-a-vis -vis de ordinea de zi. Se pare că nu. Atunci, permiteți-mi să predau ștafeta domnului președinte. Okay, thank you, Angela. So now we... Mulțumim, Angela. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Stimați colegi, îi invit pe um, cei care trebuie să ne vorbească despre următorul uh, punct de pe ordinea de zi, aici la masa prezidiului, despre invitații noștri de marcă. So we have Mr. Domnul Svetanov, domnul Weidinger și doamna Flora sunt invitați la masa prezidiului. Vă mulțumesc mult și dați-mi voie să vă spun uh, în așteptarea invitațiilor noștri că la Sofia în martie s-a introdus în regulamentul de procedură conceptul de troică prezidențială. Această troică reprezintă, este uh, formată din șefii delegațiilor uh, președinției Parlamentului, președințiilor Consiliului, Uh, președinția trecută, cea prezentă și cea viitoare și din reprezentanții ai Parlamentului European. Parlamentul European își dorește ca această misiune de control să fie adâncită și tocmai mm, din moment ce am uh, votat acest regulament de procedură, ne dorim ca regulamentul de procedură să fie pus în aplicare într-un final. Și tocmai de aceea este important ca reprezentantul Autorității Europene pentru Prote- Protecția Datelor, directorul uh, Uh, executiv Europol și uh, președintele uh, Consiliului de Administrație ar trebui să fie prezenți la fiecare întâlnire a grupului mix de control uh, parlamentar specializat. De asemenea, cerem delegațiilor să transmită sugestii și solicitări secretariatului GPSG uh, pe tema aceasta sau pe orice altă temă, asta înainte de întâlnirea viitoare de la București din uh, februarie. Și acum îi invit pe, invita- îi invit pe vorbitorii noștri să ne prezintă prioritățile GPSG și doamna Lüger va da cuvântul fiecărui vorbitor în parte. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Tsvetanov, președintele Comisiei pentru Securitate Internă și Ordine Publică din uh, Parlamentul Bulgar. Aveți cuvântul. Уважаеми съпредседатели от Австрия и Комисията Ливе, господин Клод Мораеш и Ангела Люгер. Domnule Claude Moraes, doamnă copreședinte, doamna Luge, stimați colegi, doamna Catherine Debol, vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră în așa fel încât să putem discuta rezultatele președinției bulgare și activitățile troicii una dintre prioritățile noastre ale președinției bulgare a fost într-adevăr securitatea și stabilitatea. Și într-adevăr am lucrat din greu în acest domeniu pe teme cum ar fi, spre exemplu, migrația, politicile de azil, politici eficiente pentru readmisie, echilibru între măsurile pe termen scurt, pe termen lung, un control eficient la frontiere și, de asemenea, un schimb de informații eficient între diferitele entități. Am înregistrat progrese pe multe domenii și, în acest sens, aș menționa doar câteva dintre ele, cele care au legătură directă cu munca uh, grupului nostru. Am reușit să ajungem la un acord pe trei regulamente. Sistemul de informații Schengen, în, în ceea ce privește funcționalitățile acestui sistem, care au fost extinse, am reușit să finalizăm negocierile în ceea ce privește regulamentul pentru extinderea drepturilor și competențelor autorității europene în gestionarea uh, frontierelor Eurliza și de asemenea am uh, reușit să încheiem negocierile pe tema noului regulament referitor la sistemul de autorizații intrare-ieșire, ETS. Am reușit să obținem o abordare comună la Consiliu pe două regulamente, mai întâi interoperabilitatea diferitelor sisteme de informare și noul ciclu politic în lupta împotriva criminalității organizate. De asemenea, acest ciclu a fost lansat și uh, o serie întreagă de inițiative au fost întreprinse tocmai pentru a spori plus valoarea și eficiența întregului ciclu de politici. Dorința noastră este ca acest instrument cheie să fie mult mai vizibil în lupta împotriva criminalității organizate, să ținem seama și de natura sa multidisciplinară. Apoi, în ceea ce privește acțiunile contra terorismului și lupta împotriva a, fenomenului luptătorilor străini, am implementat cele mai bune practici, am avut discuții ample pe acest subiect. Și în toate aceste domenii am fost în măsură să evaluăm activitatea desfășurată de Europol și plus valoarea acestei activități. Și cred că este un subiect care în continuare va fi unul prioritar, cel puțin din punct de vedere al președinției bulgare, tocmai pentru a implementa diferitele funcții ale grupului comun. Și asta trebuie să fie examinat dintr-o perspectivă comună. E vorba de uh, um, securitatea geografică uh, deosebit de importantă, mai ales în contextul Balcanilor de Vest. Uh, și acest subiect s-a bucurat de o atenție deosebită în ședințele noastre precedente. Mai mult decât atât, securitatea reprezintă chiar baza valorilor noastre de bază democratice. Tocmai de aceea salutăm dorința de continuitate demonstrată de președinția austriacă față de, președ... față de prioritățile stabilite de noi. Vreau să vă asigur că aceste priorități vor continua să uh, se bucure de atenție atât în ceea ce privește președinția, pe durata președinției austriece, cât și pe durata președinției uh, uh, României. Să avem continuitate. Asta este deosebit de important. Mulțumesc! Danke sehr, Herr Zvetanov. Vă mulțumim, domnule Tsvetanov. Trecem acum la colegul meu din Austria, domnul Weidinger, reprezentant al uh, Consiliului Național. Cu microfon, vă rugăm. Seghiate. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Ca reprezentant al președinției austriece, dați-mi voie să încep cu o constatare. Europa se confruntă în momentul de față cu provocări enorme în domeniul securității. Pe de o parte, criza securității a început în ianuarie 2016 cu atentatele teroriste. Aceste atentate teroriste au dovedit faptul că Uniunea Europeană trebuie să colaboreze mai strâns decât până în momentul respectiv. Asta și din pricina faptului că contextul internațional devenea nesigur. Pe de altă parte, criza migrației din 2015 ne-a arătat că libera circulație și spațiul Schengen au fost considerat de a fi de la sine înțeles pentru prea mult timp. Fără o granițe externe sigure, se apar o serie de semne de întrebare în legătură cu securitatea internă de asemenea. Migrația și integrarea uh, dovedesc faptul că Europa a negat prea mult problemele securitate, uh, securitare. Și iată, acesta este contextul în care uh, Uh, Austria pre, uh, preia președinția Consiliului European. Uh, as, siguranța este, securitatea este esențială din punctul nostru de vedere și tocmai de aceea motoul președinției noastre este Europa care protejează. Două din trei priorități ale președinției noastre concretizează acest moto. Primul uh, Uh, pilon pune securitatea și lupta împotriva migrației ilegale în centrul atenției. Trebuie să se pună accent pe protejarea granițelor externe și pe uh, posibilitățile de returnare eficiente. Acestea au fost uh, temele centrale discutate la summitul informal a șefilor de stat și de guvern din Salzburg de pe datele 19-20 septembrie. În al doilea rând, stabilitatea sau a doua prioritate a noastră este stabilitatea în vecinătate și în special în Balcanii Occidentali. Această regiune care se află, se află în imediata noastră apropiere este absolut esențială în ceea ce privește combaterea criminalității și terorismului o perspectivă de aderare la Uniunea Europeană este absolut esențială pentru stabilitatea acestei regiuni. 2018 este un an hotărător pentru întreaga regiune. Un stimulent politic pentru reformele în domeniul justiției, statului de drept și a drepturilor fundamentale este în continuare necesar. Per ansamblu, putem spune că securitatea și pacea sunt posibile în Europa doar dacă uh, Uh, imediata noastră vecinătate este stabilă și sigură. Doamnelor și domnilor, uh, Europol are la rândul său un uh, obiectiv clar și anume acela de a garanta securitatea Europei. Este vorba despre o misiune, o ambiție mm, în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. O serie de rețele criminale și teroriste reprezintă o amenințare imediată la siguranța, la adresa uh, siguranței cetățenilor europeni. Europol dispune de priorități cât se poate declare în uh, ceea ce privește combaterea acestor provocări. Dați-mi voie să prezint câteva puncte care, din perspectiva președinției austriece, sunt absolut esențiale în contextul Europol. Pe lângă deja menționata um, legătură și cooperare mai bună cu statele terțe, în, speci, în special cu statele din Balcanii Occidentali, considerăm că o împărțire a misiunilor și o consolidare a cooper, cooperării cu Frontex este, sunt esențiale și un prim pas în această direcție este prima ședință comună a Consiliilor de Administrație a celor două agenții care va avea loc pe 4 octombrie 2018. O a doua prioritate este reprezentată de cooperarea în domeniul migrației ilegale. Uh, în acest context, uh, Austria uh, și-a, pre, și preluat rolul de lider în cadrul Impact pe tema facilitării uh, imigrației ilegale. Vreau să vă amintesc faptul că în Austria s-a creat un uh, oficiu comun internațional de cooperare uh, pe tema traficului de uh, persoane, de ființe umane pe ruta din Balcani. Ne dorim un schimb de informații mult mai rapid, o mai bună cooperare între autoritățile din diferitele state. Un alt, o altă temă esențială, impact, este din punctul nostru de vedere uh, Uh, combaterea uh, exploatării sexuale a copiilor, uh, traficului de droguri, traficului cu arme de foc, de asemenea combaterea criminalității organizate, criminalității care vizează mediul înconjurător. Și, bineînțeles, importante sunt, importantă este de asemenea combaterea infracțiunilor financiare. Și acum, în final, dați-mi voie să vă spun un alt uh, subiect esențial din punctul nostru de vedere, și anume bugetul Europol pe 2019. Până în momentul de față, discuțiile dintre Europol și Comisia Europeană au fost nesatisfăcătoare. Uh, Um, cadrul bugetar solicitat de, Uniunea, de către Europol nu a fost luat în considerare. Uh, și în momentul de față, acei guest officers ai Europol din Italia și uh, Grecia nu sunt corect bugetați și în trecut o serie de actualizări ale sistemelor de informații și de comunicare ale, uh, ale Europol nu au putut uh, fi puse în aplicare din pricina lipsei de bani și se prea poate ca și în 2019 situația să se perpetueze. În discuțiile cu reprezentanții Parlamentului European s-a ajuns la un consens cu privire la creșterea bugetului pe trei uh, teme, dar, din păcate, votul din plen a, nu a consfințit uh, acest uh, acord. Uh, dacă e să combatem criminalitatea și terorismul, trebuie să înțelegem că Europol are nevoie de un buget pe măsură. Doamnelor și domnilor, GPSC este un forum relativ tânăr, dar cu toate acestea importanța sa este una covârșitoare. Uh, rolul nostru nu este acela de a purta discuții cu caracter general, ci rolul nostru este acela de a uh, se achita de un, uh, un rol cât se poate de clar consfințit de uh, regulamentul privind Europol. Și anume, rolul nostru este acela de a exercita controlul politic asupra Europol. Acum, bineînțeles, acest control parlamentar poate fi exercitat atâta timp cât uh, forurile Europol ne permit să înțelegem activitățile Europol. O uh, relație constructivă între uh, GPSG și uh, Consiliul de Administrație a Europol este absolut uh, esențială, dacă e ca ambele foruri să se achite de misiunile uh, lor. Uh, primele experiențe avute sunt încurajatoare și pornind de la aceste experiențe, aș spune că uh, putem să fim încrezători de faptul că împreună, printr-o cooperare deschisă și con, uh, constructivă, vom putea obține acea plus valoare pe care ne-o dorim cu toții. Și în acest spirit sper că se va desfășura dezbaterea noastră de astăzi. Mulțumim, domnule Weidinger. Trecem acum la următoarea vorbitoare. Doamna Florea are acum uh, cuvântul Doamna Florea este reprezentată a Comisiei Permanente Comune a Camerei uh, Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI. Aveți cuvântul. Thank you. Before sharing uh, some views regarding the priorities. Mulțumesc. Înainte să vă împărtășesc câteva puncte de vedere în ceea ce privește prioritățile pentru 2019, dați-mi mai întâi voie să felicit cei doi copreședinți pentru organizarea acestui eveniment. Aș dori de asemenea să mulțumesc și uh, președinției bulgare, domnului Svetanov, Parlamentului European, domnului Moraes, pentru eforturile uh, lor uh, întreprinse la întâlnirea din Sofia și Iată că acum avem un regulament cu reguli de procedură și ne putem începe într-adevăr munca. Și am să continui în limba mea maternă. Mulțumesc! Scopul nostru principal în cadrul troicii prezidențiale va fi să plasăm în centrul dezbaterilor cele mai importante și mai actuale subiecte pentru acest grup. În acest sens, trebuie să valorificăm din plin cadrul procedural actual – existând în același timp posibilitatea de a aduce îmbunătățiri, dacă, desigur, se va considera necesar. În privința acestui aspect, doar timpul și experiența ne vor demonstra dacă modificările sunt necesare. Așa că, pentru moment, este oportun să ne rezumăm la ceea ce avem deja. Stabilirea priorităților pentru primul semestru al anului 2019 este o activitate flexibilă și în desfășurare, dar este evident deja faptul că cetățeanul european trebuie să fie în topul preocupărilor noastre. Cetățenii europeni ar trebui să înțeleagă de ce acțiunile Europol sunt atât de importante și cum drepturile și libertățile lor, dar și valorile și principiile europene sunt puse în valoare schimbul constant de informații între statele membre în ceea ce privește lupta împotriva terorismului, a amenințărilor informatice și transfrontaliere, contribuie în mod semnificativ la consolidarea imaginii și a rolului Europol ca hub de informații privind criminalitatea și oferind în același timp suport și expertiză operațională de calitate pentru investigațiile statelor membre. Calitatea informației transmise în timp real, rapiditatea răspunsurilor oferite diferitelor solicitări sunt premize foarte importante pentru o cooperare eficientă între statele membre în acest domeniu. Intensificarea cooperării pentru securizarea frontierelor și pentru o mai bună gestionarea riscurilor teroriste asociate cu migrația ilegală și radicalizarea este cu siguranță o prioritate pe termen mediu, cel puțin în orizontul 2019-2020. Doamnelor și domnilor, Parlamentul României salută eforturile Europol în ceea ce privește prevenirea și combaterea infracțiunilor cibernetice prin intermediul dark web. Aș dori să menționez că România are aproape 70 de specialiști, cei mai mulți în domeniul IT, care sunt angajați și își desfășoară activitatea în cadrul agenției. După cum au fost evidențiate de evoluțiile din ultimele luni, migrația, azilul politic și afacerile interne ale Uniunii continuă să fie provocări substanțiale care necesită atenție specială și eforturi conjugate. Combaterea traficului de persoane va fi de asemenea în topul priorităților pe agenda primului trimestru al anului 2019. În concordanță cu strategia externă a Europol pentru 2017-2020, se preconizează ca pe viitor uniunea europeană să joace un rol decisiv ca furnizor al securității la nivel global. în acest sens împărtășim viziunea președințiilor anterioare conform căreia balcanii de vest și parteneriatul estic ar trebui să rămână un punct central pe agenda politică. Dragi colegi, viitoarele alegeri europene plansează cetățenii europeni în centrul dezbaterilor. Acest lucru implică o atenție deosebită asupra preocupărilor lor și așteptărilor lor. În condițiile în care amenințările teroriste continuă să fie în topul preocupărilor de securitate, trebuie să ne asigurăm că lupta împotriva terorismului nu este doar o obligație pentru fiecare stat membru, ci este responsabilitatea întregii Uniuni Europene. Așadar, securitatea este unul dintre pilonii principali ai președinției române și ne vom angaja să-l adăugăm pe agendă cât mai des cu putință, obiectivul principal fiind de a aduce această temă și de a aduce o contribuție consistentă în acest domeniu. Vă mulțumesc și vă aștept cu mare drag în februarie la București. Vielen Dank, Frau Florea. Vă mulțumim, doamnă Florea. Stimați uh, colegi, i-am ascultat pe reprezentanții Troicei și acum vă propun să trecem la următorul punct pe ordinea noastră de zi. Vom discuta programarea multianuală Europol. Proiectul de programare multianuală a fost transmisă tuturor uh, participanților uh, pe data de 7 ianuarie. La întâlnirea de la Sofia am avut un prim schimb de opinii și uh, delegațiile aveau timp până în data de 29 august să transmită poziții în scris secretariatului GPSC. Am primit astfel de comentarii în scris din partea Ciprului și României. Înainte de a-i da cuvântul doamnei de Bol, care va face o prezentare introductivă, dați-mi voie să vă spun cum anume va fi structurată dezbaterea noastră pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Formula pe care o vom aplica este următoarea. Vom asculta intervenții ale doi membri ai Parlamentelor Naționale plus un membru al Parlamentului European. Asta aceasta este ordinea până la fine, finele listei intervențiilor. Cei care doresc să intervină sunt uh, rugați să completeze formularul în dreptul ordinului de zi și să uh, înmâneze acest formular ușierului care va duce formularul sau cardul la prezidiu. Uh, lista vorbitorilor se va baza pe aceste carduri care uh, ajung la noi. Doamnelor și domnilor, membrii parlamentelor naționale, uh, dar și membrii uh, Parlamentului European trebuie să Uh, completeze aceste carduri în cazuri, uh, aceste formulare, în cazul în care doresc să intervină. Iar intervin, intervențiile dumneavoastră se vor limita la două minute. Aceasta este durata. În cazul în care lista vorbitorilor este însă una foarte lungă, voi adapta această durată de două minute în așa măsură încât uh, Uh, în așa fel încât toată lumea să poată interveni. Și acum îi dau cuvântul doamnei de bol, uh, care va face prezentarea sa introductivă, urmând ca mai apoi să avem o dezbatere pe tema aceasta. Aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Stimați membrii ai Parlamentului European, stimați membrii ai Parlamentelor Naționale din Uniunea Europeană, domnule Moraes, doamna Lüge, Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această uh, a treia întâlnire a JPSG. Mă bucur foarte mult că sunt aici și ar fi pentru prima dată în capacitatea mea de director executiv al Europol. La ultima ședință a dumneavoastră, în aprilie, am avut statut de observator și vreau să vă spun că am avut niște impresii foarte pozitive după acea întâlnire. Am uh, fost și rămas convinsă că JPSG nu va face decât să ne consolideze credibilitatea și legitimitatea. Dumneavoastră, împreună cu implicarea parlamentelor uh, naționale, uh, permiteți uh, Europolului să se dezvolte așa cum trebuie și să aducă activitățile sale mai aproape de cetățenii europeni. Am ocupat această poziție de 5 luni, se împlinesc 5 luni și pe 9 iulie la Comisia Libe am subliniat că Europolul este o organizație care funcționează bine și că scopul meu este ca această organizație să meargă și mai bine pe viitor. Dar bineînțeles că nu pot să fac asta singură, pot să fac asta numai cu sprijinul tuturor părților interesate. Ca director executiv al Europol trebuie să înțeleg care sunt nevoile și constrângerile cu care se confruntă toate părțile interesate, mai cu seamă cum vine vorba de primii clienți, de ca să le zic așa, autoritățile de punere în aplicare a legii de pe plan național, am hotărât să mă întâlnesc cu reprezentanța acestora și șefii polițiilor din toate statele membre, Uh, mă duc să-i vizitez, uh, îi primesc pentru a înțelege care sunt uh, nevoile operaționale, printre altele. Vizitele pe care le efectuez îmi dau posibilitatea să văd ce se poate face pentru a consolida Europol și pentru a ajuta mai mult sprijin din partea Europol, pentru a da mai mult sprijin pe plan național. Am aflat și în acest context că Europolul funcționează bine. Uh, autoritățile de respectare a legii în statele membre apreciază sprijinul Europolului, mai ales când vine vorba de uh, criminalitatea uh, cibernetică, contraterorism și expertiza tehnică. Însă autoritățile naționale doresc mai multe de la Europol pentru ca să poată să aibă sorți de izbândă când vine vorba de lupta împotriva criminalității uh, organizate și a terorismului. Doresc mai mult sprijin pentru a lupta împotriva traficului de droguri uh, și împotriva infracțiunilor mm, teroriste, dar și în ce privește criminalitatea cibernetică. Foarte mulți vorbesc despre nevoie nevoia de a avea o mai bună capacitate analitic, analitică la Europol pentru a sprijini anchetele naționale. Astfel, Europolul a reacționat deja uh, trimițând o scrisoare ca să uh, afle de la fiecare autoritate națională de ce este nevoie pentru această îmbunătățire a uh, capacității analitice. E nevoie de a standardiza informațiile pentru a facilita schimbul de informații în domeniu, dar și pentru a uh, face schimb de analiză uh, și expertiză între statele membre. Avem uh, în vedere să avem și un training pentru um, persoanele care se ocupă de capacitatea analitică în fiecare stat membru. Bineînțeles că polițiștii își doresc uh, să uh, aibă datele, datele care vor fi importante în viitor. Iar, uh, bineînțeles, ideea este de a se afla în avangarda digitalizării și a schimbului de informații și de expertiză. Șefii polițiilor au cerut de asemenea uh, un mai mare accent pe caracterul operațional al activităților și asta voi încerca să reflectez în următorul plan de acțiune pe 2019. În acest context al cooperării cu autoritățile naționale de profil, este foarte important ca uh, și cooperarea cu alte instituții europene să se uh, intensifice Comisarilor Avramopoulos și King uh, le mulțumesc foarte mult, dar și DJ Home, pentru că pentru noi aceasta este o unitate foarte importantă, pentru noi ca agenție. Și am reușit să avem o relație care cu siguranță va rezista testului viitorului. Comisia uh, practic a pus uh, pe uh, internet niște informații care ne ajută și pe noi în munca noastră. Dorim, bineînțeles, să consolidăm cooperarea cu instituțiile europene și internaționale. În uh, cele cinci luni de când sunt în această funcție, m-am întâlnit cu directorul um, Frontex, Eurojust, Eulista, Eulisa, de asemenea Agenția pentru Medicamente, pentru uh, uh, informatică, dar și în ce privește, dar și cu unitatea care se ocupă de uh, armele chimice. Cât privește cooperarea cu Frontex, ne vom reuni săptămâna viitoare într-un Consiliu de Administrație comun pentru a discuta chestiunile pendinte. Doresc ca Europolul să fie un vector și un motor pentru aceste activități comune prin platforme uh, comune și prin împărtășirea experiențelor cu alte agenții și structuri similare și numai astfel se pot acoperi lacunele de contrainformații. Tot ce am aflat de la autoritățile naționale ca și feedback se va discuta săptămâna aceasta, miercuri și joi, la uh, conferința um, de la Haga, care reprezintă evenimentul cel mai important al Europolului anual și asta va fi important și pentru ca să ne organizăm mai bine în viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea deosebit de bună și uh, vreau să vă spun că în anchetele naționale noi uh, ne-am implicat și am, am avut la rândul nostru feedback din, uh, de pe planul național și sunt sigură că elementele unei cooperări de succes se regăsesc deja uh, în realitate. Programul de lucru 2019-2021 uh, este un document pe care poate că l-ați parcurs deja, el a fost prezentat uh, în martie, de către precedentul meu, nu s-au făcut modificări la acel proiect de text pe care l-ați avut uh, la dispoziție în martie, iar documentul final va fi uh, adoptat în noiembrie. El conține obiective strategice ale Europolului, printre care, și în primul rând, Europolul să devină un hub de informare uh, referitoare la uh, infracționalitate și, de asemenea, să potențeze schimbul de capacități și expertiză între autoritățile naționale de profil și Europol. Astfel, vom avea noi posibilități pentru a îmbunătăți peisajul uh, contrainformațiilor uh, și informațiilor în Uniunea Europeană. Prin uh, integrarea datelor vom continua și pe acest plan cooperarea cu statele membre. Mulți uh, șefi ai polițiilor uh, mi-au spus că sunt foarte ocupați cu această gestiune a datelor și uh, exact asta facem și noi la Europol în domeniul informatic, în sensul că ne pregătim pentru o mai bună interoperabilitate și pentru a putea să conlucrăm cu alte sisteme Ehm, în curs. De pildă, dorim uh, să fim prezenți atunci când SIS-2 uh, va fi actualizat. În orice caz, este important ca toate sistemele să fie actualizate și să investim în uh, noi instrumente informatice. Al doilea obiectiv strategic este următorul și anume să se dea sprijinul operațional cel mai mare și mai bun posibil pentru anchetele naționale. Am vorbit mai devreme despre aceste așteptări operaționale din partea statelor membre. vom am vorbit despre acest feedback de la autoritățile naționale care va reprezenta uh, baza de plecare a discuțiilor pe care le vom ține la Convenția șefilor de poliție de la Haga din această săptămână. Al treilea obiectiv strategic este ca Europolul să se dezvolte ca organizație eficientă, eficace și așa mai departe. În 2017 Europolul a reușit să gestioneze un buget de peste 100 de milioane de euro și uh, a avut o rată bună de punere aplicare a programelor. De asemenea, Asta uh, înseamnă că sperăm să o ținem tot așa și pe anii viitori în cadrul bugetului și în cadrul planului financiar de, uh, multianual. Din păcate, propunerea actuală pentru Europol pe anul 2019 ca și buget nu se potrivește cu nevoile Europolului. Din potrivă, se preconizează o reducere efectivă în raport cu, raport cu bugetul din 2018. Contăm pe sprijinul Parlamentului European pentru a uh, rezolva această situație la Comisia Buget. Conștientizarea în acest sens și pe lângă guvernele naționale ar fi de mare ajutor pentru că ne apropiem de faza finală a negocierilor. Cooperarea cu altor, cu alte agenții uh, de protecție a legii este și ea importantă. Dorim uh, complementaritate, dar și flexibilitate pentru ca această cooperare să fie mai bună, mai eficientă. Cu toate agențiile am discutat modul în care se poate îmbunătăți această cooperare pe plan operațional, dar și strategic. Mai mult decât atât, Europolul își va deschide rețeaua în 2019 pe o platformă ocazie de a um, putea să găsim mai multe sinergii între agențiile europene. În concluzie, vreau să menționez că um, Europol a sprijinit anchetele în Malta și Republica Slovacă și în ultimul an, Parlamentul dumneavoastră s-a concentrat foarte mult pe statul de drept, pe respectarea acestor principii și, și noi urmărim aceste anchete. Europolul va continua să sprijine autoritățile din Malta și din Slovacia în cadrul anchetelor acestea. Ca și în trecut, nu ne vom culca pe lauri și nu vom precupeți niciun efort pentru a îndeplini așteptările statelor membre într-un spirit de eficiență și flexibilitate pentru prioritățile europene. În ultimele doi ani am avut uh, ocazia de a primi membrii ai GPSG la noi la sediu. Vă încurajăm și pe ceilalți să vină la noi și să vadă cum lucrăm. Uh, Vă întâmpinăm așadar la sediul Europol, la Haga și vă vom spune cum uh, funcționăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați ocazia să vorbesc astăzi aici și aștept uh, întrebări. Mulțumesc! Speak. Um, so now, colleagues, we... Dragi colegi, acum uh, deschidem uh, uh, partea ședinței cu posibilitatea de a adresa întrebări. Deci puteți adresa întrebări uh, delegatului din România. Sorry, I was getting some Dutch translation there <laughs> for some reason. Sorry, I was getting some feedback. Delegatul din România și din Cipru vor uh, avea ocazia să intervină. Începem cu România, dar înainte, spune președintele, vreau să comentez ceva uh, ce apare în, uh, în discursul doamnei de Bol. Foarte bun acest discurs. Și Ați vorbit uh, despre cadrul financiar uh, multianual și despre GPSG. Este exact ce am spus eu acum două săptămâni la o, uh, întâlnire întâlnirea Consiliului pe teme de securitate sub președinția austriacă pentru că Europolul trebuie să răspundă la multe cereri. Este totuși o instituție foarte mică, cu puține resurse și totuși îi se adresează foarte multe cereri și bugetul nu se potrivește cu aceste solicitări, cu volumul lor. Și vreau să subliniem uh, acest lucru. Mă bucur că doamna de Bol a făcut-o în discursul său, dar bineînțeles și dumneavoastră în statele membre respective uh, Uh, când veți dezbătea bugetul, uh, să vă gândiți și la acest aspect al bugetului Europolului. Bun, doamna Florea dorește să ia cuvântul? Și vă rog să vă înscrieți pe aceste uh, fișe dacă doriți să luați cuvântul. Mi se pare, da, este foarte birocratic procedura. Nu cam așa funcționăm noi de obicei, dar de ce facem acest lucru acum? Pentru că putem să permitem unui membru al Parlamentului European și unui membru al Parlamentului Național să ia cuvântul. Deci vă rog frumos, dacă doriți să interveniți, să completați fișa albastră, care de fapt nu este albastră. E cam bejulie. Dar noi zicem că e albastră. Deci să nu vă speriați. Doamna Florea, nu știu unde este nu e ușor de văzut uh, pe cineva în sala plenară. Doreați să reacționați la ce a spus doamna de bol? Foarte repede? Vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Nu am ridicat mâna. Uh, intervenția mea se referă la contribuția delegației României privind documentul de programare multianuală a Europol. Dacă pe această topică pot vorbi? Please, yes, use this moment to any questions you have for... Da, vă rog frumos, dacă doriți, uh, interveniți, comentați, puneți o întrebare doamnei de bol cum vreți. Mulțumesc. Uh, noi am citit proiectul de program elaborat sub conducerea doamnei Catrin de Bol. Considerăm că um, este bine gândit și de înaltă calitate. Am vrea doar uh, să punctăm niște lucruri. Foarte pe scurt, în primul rând, um, Delegația noastră ar dori să sublinieze una din țintele importante din proiectul de program privind sprijinul de înaltă calitate și eficacitate pe care Europol îl oferă statelor membre în cele trei domenii prioritare precizate de agenda europeană privind securitatea. Terorism, crimă organizată, criminalitate informatică. Considerăm că Europol trebuie să-și poată ajusta rapid instrumentele sale operaționale pentru a răspunde nevoilor statelor membre prin punerea la dispoziție de informații și expertiză în timp real la fața locului. În al doilea rând, avem în vedere problematica migrației neregulamentare. Președinția austriacă a Consiliului și-a stabilit o prioritate o europă care protejează, punând în legătură dimensiunea securității cu cea a migrației neregulamentare, în contextul consolidării frontierelor externe ale Uniunii, Europe eh, Uniunii Europene, aspect ce considerăm noi va continua să aibă aceeași relevanță și în perioada următoare. Europol trebuie să exercite un rol determinant în distrugerea modelului de afaceri al traficanților de migranți prin consolidarea capacităților centrului european privind introducerea ilegală de migranți. Și, în al treilea rând și ultimul, apreciem că dezvoltarea tehnologiei necesare pentru a susține creșterea integrării și interoperabilității sistemelor de punere în aplicare a legii din Europa necesită resurse semnificative având în vedere că, că atribuția principală a agenției este colectarea stocarea prelucrarea analizarea și schimbul de informații. evident trebuie să ne gândim și să luăm în considerare impactul pe care brexitul îl are asupra programului multianual al europol. Uh, în încheiere, aș dori să menționez că ne bazăm pe sprijinul Europol pentru promovarea și dezvoltarea inițiativelor președinției române la Consiliul Uniunii Europene, ținând cont și de faptul că România va asigura președinția Consiliului de Administrație al Europol pentru o perioadă de 18 luni, ceea ce va permite intensificarea cooperării și contribuției noastre active la dezvoltarea acestei agenții a Uniunii Europene. Vă rog să îmi permiteți să adresez urări de succes tuturor celor implicați în îndeplinirea obiectivelor multianuale 2019-2021. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Ms. Mulțumim, doamnă Florea. Pentru secțiunea aceasta, stimați colegi, v-aș ruga să respectați timpul de alocat și anume de uh, cele două minute alocate. Asta pentru ca toată lumea să poată interveni. Deci vă, rog, vă rugăm să respectați acest timp. Mulțumim, doamnă Flora. Și acum, înainte de a trece la primul reprezentant al Parlamentului European, îi voi da cuvântul reprezentantului uh, Ciprului. Două minute, domnule Dimitrios. Intervenție fără microfon. Και πολύ καλά το Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Η γενική μας... Vă mulțumesc. Pe ansamblu considerăm că acest program uh, multianual este un document coerent, bine structurat, uh, care descrie într-o manieră foarte clară obiectivele organizației. Cu toate acestea există câteva puncte pe care am vrea să le punem în discuție. În primul și în primul rând, considerăm că corupția este un factor care facilitează alte activități uh, criminale, infracționale, așa cum de altfel spune și uh, evaluarea uh, pericolului. Dar cu toate acestea, se pare că subiectul acesta nu figurează în programarea multianuală cum considerați că trebuie să procedăm pe viitor? Cred, considerați că această referință, referința la acest sau trimitere la acest subiect ar trebui să fie făcută? După aceea, în ceea ce privește obiectivul 1.3, dați-mi voie să vă spun că, din punctul nostru de vedere, includerea Turciei în, în uh, cercul statelor mediteranene cu care trebuie să se încheie un acord de schimb de date cu caracter uh, personal uh, ni se pare problematică. Să nu uităm că uh, în momentul de față protecția datelor cu caracter personal nu este neapărat o prioritate a autorităților uh, din Turcia, mai mult decât atât uh, starea de urgență este în continuare în vigoare acolo și să nu uităm că raportul de progres cu privire la foaia de parcurs pentru liberalizarea vizelor pentru cetățenii turci spune cât se poate declar că legislația din Turcia trebuie să, se, să fie revizuită uh, Uh, și uh, asta în ceea ce privește terorismul și combaterea ter- terorismului. Uh, în, această, în acest raport de progres uh, se cere adoptarea standardelor europene. Ori, cum poate fi încheiat un acord cu un asemenea stat? Uh, să nu uităm, de asemenea, că prioritățile Uniunii Europene și uh, prioritățile Turciei în ceea ce privește combaterea terorismului sunt cu totul altele. Deci, un, o cooperare cu Turcia ar putea deveni un fel de pericol pentru uh, activitățile Europol. De asemenea, considerăm că uh, continuarea discuțiilor cu Turcia reprezintă până la urmă un semnal uh, Uh, care nu este nici pe departe benefic. Nu, nu considerăm că Europa poate în continuare purta discuții cu un stat care nu protejează absolut deloc uh, datele cu uh, caracter personal. După aceea, Ehm, radicalizarea online, uh, da, se bucură de atenția noastră, dar noi considerăm că radicalizarea care se face în moschei sau în alte tipuri uh, de uh, instanțe religioase ar trebui să se bucure de asemenea de atenția noastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult la rândul nostru. Vă rugăm să respectați cele două minute despre care vorbeam. Avem o lungă listă de vorbitori. și v-aș ruga de asemenea să adresați și niște întrebări uh, către doamna uh, director general. Domnul Diaz de Mera, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, câteva cuvinte pe care le voi adresa doamnei director din partea Europol, câteva cuvinte pentru a o felicita. De cinci luni de zile desfășurați o muncă foarte intensă și foarte eficientă și toate speranțele pe care le-am plasat în dumneavoastră, iată că se confirmă. Și acum câteva comentarii și câteva întrebări. Uh, președintele Comisiei Europene, domnul Juncker, săptămâna trecută s-a referit la anumite aspecte pe care vreau să vi le prezint. Mai întâi, retragerea conținutului cu, cu caracter terorist de pe internet. Aș vrea să știu, are Europol capacitatea, având în vedere resursele umane și logistice de care dispuneți, aveți resursele necesare pentru a face față acestei, acestei solicitări? Și tot președintele Juncker s-a mai referit la încă un aspect spunea că își dorește să consolideze agenția Frontex pentru paza de coastă. Bun, foarte bine, dar uh, consolidarea aceasta pe mine mă îngrijorează, pentru că dacă se face în detrimentul capacităților și competențelor de care dispune Centrul European uh, pentru uh, migranți sau în detrimentul Europol, ce părere aveți dumneavoastră? Apoi, cibersecuritatea. Știm că este o constantă în ziua de astăzi. Există anumite state membre în care cibercriminalitatea reprezintă deja cam 50% din toate activitățile infracționale. Și dumneavoastră ați vorbit despre investiții în noi instrumente. Foarte bine, sunt de acord. Și sunt de acord cu președintele și anume că trebuie să acordăm mult mai multe dotări bugetare în noul cadru financiar multianual Acum, aș vrea să știu, aveți resursele umane și logistice și de inovație și de dezvoltare necesare pentru a putea face față acestui nou tip de delicvență și anume cibercriminalitatea? Și în final, m-au mai rămas multe de spus, dar vreau să închei. FIUNET în ceea ce privește rețeaua FUNET, avem probleme în ceea ce privește legislația națională în anumite state membre. Ne puteți spune, doamnă director, dacă eventual există vreo intenție pentru a îmbunătăți eficiența acestei rețele FUNET sau pentru a o înlocui eventual cu un alt sistem de schimb de informații în ceea ce privește delicvența financiară. Mulțumesc! Thank you, Mr. Diaz de Mera. And now for the National Party. Mulțumim, domnule Diaz de Mera doamna Josin din Franța, în numele Parlamentelor Naționale, sau din partea Parlamentelor Naționale. Stimați colegi, în momentul de față ne confruntăm cu amenințarea teroristă ne confruntăm cu uh, migrația ilegală și în acest context Uniunea uh, Europol uh, trebuie să devină o agenție centrală. Are o mulțime de misiuni, mă voi concentra pe trei dintre ele. Europol trebuie să aibă o cooperare mai strânsă cu statele membre, cu autoritățile de aplicare a legii din statele membre. Această cooperare este absolut esențială, se bazează, bineînțeles, pe schimbul de informații Uh, de 9 ore a crescut schimbul de informații în, în ultimele 10 uh, ani, dar 85% dintre datele uh, schimbate între autorități vin din uh, partea unui număr redus de state membre, respectiv 5. Deci, dacă e să avem o valoare adăugată europeană, e nevoie de această, acest schimb de informații, schimb de informații care ar fi, de asemenea, în beneficiul controlului parlamentar. În ceea ce privește Brexitul, acesta, acest fenomen nu ar, sau această etapă apă nu trebuie să ne ducă la, să ducă la pierderea uh, securității sau scăderea uh, securității. După aceea, uh, se uh, iată, se discută acorduri posibile de schimb de, de informații între Europol și o serie de state terțe care nu au aceleași standarde în ceea ce privește calitatea informațiilor precum uh, Uniunea Europeană. E important să primim răspunsuri clare cu privire la aceste uh, acorduri cu statele terțe. După aceea, în momentul de față, uh, din punct de vedere informatic, uh, ei bine, sistemele informatice sunt absolut esențiale. Bazele de date trebuie să fie cât mai solide cu putințe. Europol trebuie să aibă acces la toate tipurile de sisteme de informații, bineînțeles, respectând uh, informațiile cu caracter perso- personal, care sunt atât de importante în Europa. Cadrul 2019-2021 necesită, bineînțeles, investiții în domeniul domeniul informatic uh, necesită aceste investiții dacă e ca schimbul de informații să meargă înainte. După aceea, uh, Europol uh, a vorbit deja despre cibercriminalitate. Cibercriminalitatea este o amenințare enormă în momentul de față. Combaterea infracționalității cibernetice trebuie să se bazeze pe o cooperare strânsă între autoritățile europe, europene, Uh, uh, uh, o cooperare însă din care trebuie să facă parte și structurile private, în special structurile bancare. Ei bine, acest subiect trebuie să fie unul primordial în în acest cadru de programare multianuală. Mă bucur, iată, că în mare România și Ciprul sunt de acord cu noi. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Trebuie să menționăm că domnul Timothy Kirk Cop și doamna Ria Omen Reuten, foști membri ai Parlamentului European, sunt alături de noi astăzi. Le urăm bun venit. Domnul Svetanov urmează acum din partea Bulgariei. Două minute. Благодаря, господин председател. Изказването ми е във връзка с programului de documente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la uh, documentul referitor la programare. E adevărat că uh, 2019-2021 reprezintă o viziune strategică a modului în care trebuie să se dezvolte agenția pentru a dezvolta capabilitățile sale și pentru a oferi sprijin eficient pentru anchetele desfășurate în statele membre. Există două elemente cheie în acest document, strategia și resursele de care dispune uh, Europol. Trebuie să avem suficiente resurse financiare pentru a asigura o funcționare corectă a agenției și salut toate dorințele și încercările de a folosi bugetul și de a-l optimiza prin uh, cercetare, prin dezvoltare. Dar în contextul migrației și în contextul unor amenințări teroriste avem nevoie de buget suplimentar. Aș dori de asemenea să salut angajamentul agenției de a continua să-și dezvolte prioritățile și cooperarea sa cu Balcanii de Vest. Agenția trebuie să fie măsură să implementeze în mod eficient acordurile existente și să folosească mecanismele de cooperare deja disponibile. Cooperarea Europol cu aceste țări este o nouă misiune în așa fel încât să păstrăm o legătură strânsă față de valorile europene, pentru a coopta aceste țări în înțelegerea noastră a acestor valori, în așa fel încât să avem un punct de vedere comun. Trebuie să evităm orice situație de vid politic în această regiune și trebuie să oferim oamenilor din aceste țări posibilitatea de a face față problemelor la frontieră. Evident, în contextul migrației, care reprezintă o provocare enormă pentru societățile noastre, Agenția Europol are un rol deosebit de important. Evident, nu trebuie să uităm nici rolul Turciei. E nevoie de o colaborare între Europol și Turcia. Și, evident, la final aș dori să menționez și Brexit. există un flux migratoriu care trebuie să fie returnat înspre Turcia și tocmai de aceea trebuie să continuăm să colaborăm cu Turcia. Și, după cum spuneam, în final, Brexit. Regatul Unit reprezintă un factor important pentru a asigura securitatea și aș vrea să știu care sunt acele mecanisme care ne vor permite să menținem în continuare securitatea și să evităm un vid în momentul în care Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană pentru că este în interesul nostru al tuturor. Mulțumesc și acum pentru, din partea Parlamentul, Parlamentului European, Caterina Ginici. Grazie, grazie. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte Moraes. Vreau să mulțumesc în primul rând uh, doamnei director executivă al Europol, doamna De Bol, pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Așa cum a spus și dumneavoastră, Europol a avut și continuă să joace un rol din ce în ce mai important când vine vorba de combaterea și lupta împotriva infracționalității transnaționale, de la cibercriminalitate uh, până la multe alte infracțiuni, așa cum se știe foarte bine. Și dumneavoastră ați subliniat importanța fundamentală a cooperării, cooperarea cu autoritățile naționale de combaterea criminalității, dar și cooperarea cu alte agenții. În acest sens vreau să vă pun câteva întrebări. Vreau să vă întreb în primul rând Europol, la sfârșitul anului trecut, a adoptat propriile linii orientative în ce privește gestionarea integrată a datelor, uh, integrând uh, recomandările Autorității Europene de Protecție a Datelor și vreau să vă uh, întreb în ce sens aceste linii orientative se potrivesc cu prioritățile dumneavoastră Uh, analiză strategică, respectiv analiză operativă a datelor. Și apoi, în acest document, ce uh, rol joacă perspectivele de interoperabilitatea și interconectivitatea datelor pe viitor. De asemenea, aș vorbi mai multe despre uh, cooperarea între agenții Știm foarte bine că există mai multe tipuri de cooperare pe care le-am cunoscut în uh, trecut. Pe de altă parte, astăzi, de pildă, între Europol și Eurojust e nevoie de o cooperare susținută, mult mai uh, intensă. Iar în programul dumneavoastră, până în 2021, totuși nu se face nicio trimitere la uh, viitoarea cooperare prevăzută din uh, regulamentul uh, uh, în ce privește de asemenea oficiul procurorului european și atunci s-a gândit agenția dumneavoastră la acest gen de impact și acest gen de nevoi pe care le va avea în consolidarea cooperării cu celelalte agenții menționate. Mulțumesc! Și acum din partea parlamentelor naționale, din partea Irlandei, domnul O'Crillan. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Notez cu îngrijorare că programul Europol pentru 2019-2021, în momentul în care își dorește să consolideze parteneriatul cu țări terțe care nu sunt europene, face trimitere doar la țările din Mediterana, SUA, Orientul Mijlociu, dar nu e o listă prea extinsă. Acum, având în vedere Uh, faptul că Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană în martie 2019, deci la, uh, la începutul acestui nou program, aș dori să știu ce trimitere avem la faptul la această nouă țară terță. Evident că trebuie să uh, subliniem că e nevoie de o relație puternică între Europol și Regatul Unit și Irlanda, evident. Noi, nouă ne e teamă de această retragere și aș dori să știu dacă doamna Bol ne poate exprima, explica care sunt uh, relațiile sau contactele pe care le veți avea uh, pe viitor uh, cu departamentul uh, uh aferent în Regatul Unit, după ce acesta va părăsi Uniunea Europeană. Apoi, ce se va întâmpla cu toate posturile care sunt prevăzute în contextul controlelor la frontieră. Oare nu cumva avem aici un risc care va apărea? Lucru ce va avea un efect negativ asupra uh, controlelor la frontieră? Mulțumesc! Quilan, Quilan. Um, now... Mulțumesc, domnule Crilan. Și acum, din partea țărilor de jos, domnul Denbern. Goedemiddag, dames en heren. Uh, ik wil heel graag benadrukken. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Vreau să vă spun că e un lucru extraordinar faptul că astăzi ne-am întrunit cu toții și că suntem în măsură să discutăm aceste subiecte. Noi, delegația țărilor de jos, suntem o delegație în întregime feminină și vreau să subliniez acest lucru. Reprezentăm și Parlamentul și Senatul și suntem doar femei. Mă bucur de acest lucru. Acum, având în vedere informațiile ce au fost prezentate, e clar că e nevoie de un dialog. Un dialog în așa fel încât să pregătim viitorul Europol. În programul de lucru se spune că trebuie să fim mai operativi. Foarte bine, foarte bine, trebuie să fim mai operativi. Însă întrebarea este cum anume concret, concret, în fapt, cum vom face acest lucru. Se vorbește despre servicii uh, pe scară largă, pe deplin operative. Ce înseamnă acest lucru la nivel național? Vorbim despre cooperare pluridisciplinară, cooperare cu sectorul privat, dar concret care vor fi efectele. Mă gândesc că aici anumite detalii lipsesc, ar trebui să le cunoaștem în așa fel încât să avem o viziune cât mai completă. Apoi, țările terțe. În ce măsură această extindere relațiilor cu țările terțe este ceva de dorit? Mă gândesc, spre exemplu, la acele țări care au rezultat foarte proastă în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Ce fel de acorduri putem încheia cu ele? Apoi, dorința este să exploatăm cât mai bine informațiile obținute, dar ce se va întâmpla cu confidențialitatea datelor, cu protecția datelor personale, uh, ce se va întâmpla cu uh, um, registrul PNR. Confidențialitatea datelor este ceva important. Apoi, mijloacele pe care le vom utiliza pentru a lupta împotriva terorismului. Vreau să știu dacă acestea corespund cu uh, volumul acordat pentru lupta împotriva terorismului terorismului. Uh, e clar că uh, forțele polițienești desfășoară o muncă imensă și mă gândesc că poate există o suprapunere de eforturi. Din nou, din partea uh, Parlamentelor Naționale, din partea Ungariei, domnul Denachi. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ügyvezető igazgató asszony, tisztelt kollégák. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă director, dragi colegi. Proiectul de text pentru cadrul financiar multianual Europol pune accentul pe provocările legate de migrație, de terorism, de diferite amenințări și ne credem că unul din instrumentele cele mai eficiente în această luptă îl reprezintă cooperarea entităților uh, responsabile cu aplicarea legii. Tocmai de aceea trebuie să avem o astfel de cooperare împreună cu Europol și să avem un schimb de informații între diferite entități și servicii. Noi suntem pentru împărtășirea informațiilor prin instrumente și metode Uh, și uh, comune și salutăm aceste posibilități de punere în comun a informațiilor și vrem să consolidăm participarea noastră la diferite programe operative. Proiectul acesta de programare se bizuie pe prioritățile justiției și afaceri interne și Ungaria susține obiectivele ce au fost uh, listate. Printre aceste priorități care au fost menționate în document, există și lupta împotriva migrației ilegale, care reprezintă o mare, mare provocare și pentru noi în Ungaria. Și având în vedere situația noastră politică și geostrategică, trebuie să planificăm pe termen lung în momentul în care uh, ne uităm la frontierele noastre Schengen și eventual uh, apariția unor alte forme de uh, infracțiuni care vor afecta nu numai Ungaria, ci întreaga Uniunea Europeană pe viitor. Vrem să consolidăm schimbul de informații transfrontalier și să consolidăm de asemenea și participarea noastră la programele operative care sunt implementate și la inițiativele aferente și ne dorim ca Europol să fie o agenție eficientă cu un sistem de guvernanță eficient. De aceea noi propunem să avem un cadru optim în așa fel încât să putem utiliza resursele deja existente, instrumentele deja existente și în același timp să, ne, să se bucure de uh, sprijinul statelor membre uh, și mecanismele utilizate să fie mai transparente. În orice caz, vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a participa la o astfel de întâlnire a reprezentanților discordanțelor cu parlamentele naționale. Mulțumesc și acum din partea Regatului Unit, domnul Lord Kirkup. Much Chairman. And may I also welcome the new director of Mulțumesc, domnule președinte, și eu salut uh, doamna direct, pe doamna director uh, Europol, uh, sau felicit pentru rolul său și E clar că e nevoie de o transparență sporită și salutăm dorința sa de transparență și de uh, răspundere um, manifestată astăzi. E clar că prezența dânsei reprezintă un angajament în acest sens și mă bucur și de faptul că acum câteva zile Regatul Unit a făcut o opțiune IN pentru noile reguli care să faciliteze uh, schimbul de informații ceea ce reprezintă de asemenea participarea și la directiva de luptă împotriva spălării banilor și așteptăm cu nerăbdare cea de-a cincea directivă. Deci, salutăm această cooperare și cu Regatul Unit. E foarte important. Înțelegem importanța Europol. Eu am fost raportor pentru PNR și pot să vă spun că uh, dacă e să ne uităm și la referința care s-a făcut în text și anume schimbul de informații uh, uh real time, deci în timp real, e clar că e deosebit de important. Avem un birou și la New York. Și restul agențiilor cu care trebuie să lucreze Europol, uh, nu numai ale Uniunii Europene, dar și uh, um, alte agenții externe, sunt un pic îngrijorat. Aș vrea să știu care va fi poziția britanică și relația cu uh, agenția britanică. Eventual, dacă doamna director în răspunsul său ar putea să se refere la întregul aspect al uh, acestor relații interagenții și noile reguli și regulamente care se vor aplica în cadrul Europol în domeniul protecției datelor și a securității și cum anume acest lucru ar putea să fie implementat în noile relații ce vor exista între Uniunea Europeană și nu numai, ci și cu alte țări, țări terțe. E o sursă de îngrijorare, înțelegem cu toții, domnule președinte, că aici trebuie să acordăm atenție sporită din partea Europol rol și a fost acordat și o atenție sporită în ultimii ani, dar și pe viitor pentru a consolida relațiile cu Regatul Unit. Mulțumesc! Thank you very much. Um, now, uh... Mulțumesc și acum domnul Mendes din partea Franței. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt și rapid. O întrebare simplă. E o întrebare așa de viitor. Cum anume o cooperare polițienească mai uh, uh, clară va fi realizată pe viitor? Aș vrea să știu dacă Europol trebuie să lupte împotriva criminalității transfrontaliere și eventual utilizarea unor echipamente comune și echipe comune de anchetă sub egida Europol, așa cum s-a întâmplat în cazul Bataclan în 2015, ar fi o soluție bună pentru a avea o nouă dinamică în cooperarea polițienească în contextul european. O întrebare simplă. Când vom vorbi despre bugete pe viitor, vom ține seama și de eventual eventualitatea aceasta de a avea un corp operativ în cadrul Europol? Mulțumesc! Thank you very much and thank you for being brief. Mulțumesc și mulțumesc pentru concizie, pentru că mai avem și mulți alți colegi care doresc să ia cuvântul și vă rog frumos să și alți colegi să facă la fel, să fie scurt și la obiect. Și acum, iarăși, din partea Olandei, țărilor de jos, așadar, doamna Wiesel. Mulțumesc! Senatul uh, Țărilor de Jos uh, mulțumește tuturor uh, celor care au organizat această întâlnire. Mulțumim și Europolului pentru contribuția sa în ce privește combaterea criminalității în Europa. Aș dori să adresez câteva întrebări când vine vorba de programul multianual al Europolului. Astfel, sprijinul operațional și apoi, al doilea obiectiv menționat, o expertiză a Europolului pentru anchetele naționale. Deci ideea este și de a face training sau formare pentru așa ceva. Și atunci vă întreb ce fel de competențe suplimentare Uh, Europolul trebuie să vină și să aducă uh, în participarea lor la anchetele naționale ce mandat uh, au cei de la Europol și în ce măsură JPSG poate să controleze un astfel de mandat. Poate Europolul oare să ne dea informații în legătură cu rolul pe care Europolul îl poate juca pe parcursul unor anchete. Mulțumesc foarte mult! Acum, din partea Parlamentului Elen, Domnul Papa Teodoru, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna De Bol, noua directoare a Europolului, pentru că ne-a prezentat în mod foarte amănunțit um, programul multianual de lucru. Cu toate acestea, o să mă concentrez pe noile provocări, de fapt provocările actuale. Mă gândesc la criza migrației și alte chestiuni de securitate, mai cu seamă în zona Balcanilor, Balcanilor de vest. Bineînțeles că nu ne mai găsim în anul 2015. În acel moment am avut un influx de migranți enorm înspre Europa, însă am, uh, am avut și avem în continuare uh, acel acord cu Turcia, care este în continuare de aplicare. În acest uh, sens, foarte multe persoane, foarte mulți migranți sunt blocați în insulele noastre din Grecia. Se vorbește de între 15 și 18 mii de refugiați pe 5 insule din Grecia. Europolul le face eforturi, dar nu numai, și alte agenții și structuri în Europa încearcă să facă ceva cu această criză a refugiaților, dar asta nu face decât să sporească sentimentul de insecuritate. Ne așteaptă alegerile europene și în campania electorală pentru Parlamentul European se vor spune multe în legătură cu insecuritatea, în legătură cu criza refugiaților și migranților și atunci ce resurse suplimentare poate să aibă astăzi Europolul pentru a se lupta cu aceste probleme de, și provocări de securitate legate direct de criza refugiaților. Și aș dori să știu dacă nu cumva considerați că uh, cumva acest gen de gestiune a migrației, acest management al migrației pe care îl avem astăzi, nu face decât să radicalizeze pe undeva anumiți refugiați. Mulțumesc foarte mult! Ok, thank you very much! Mulțumesc! Domnul Martin Toledano din partea Spaniei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim și doamnei uh, Bol, director executiv a Europolului. Am două comentarii pe scurt și niște întrebări. Provocările cu care se confruntă Europolul sunt unele majore. Uh, le cunoaștem cu toții, lupta împotriva terorismului, împotriva criminalității organizate, a criminalității cibernetice, a uh, organizațiilor uh, mafiote, a celor care se ocupă cu traficul de ființe umane. Delegația Spaniei se preocupă mult și de problemele legate de finanțarea acestor operațiuni când vine vorba de informarea, de coordonarea și participarea la instrumente cum ar fi Siena, sau în cooperarea cu uh, autoritățile naționale polițienești ca să poată să se pună capăt acestei infracționalități foarte grave. În condițiile penuriei de fonduri uh, pe care o provoacă Brexitul, vreau să vă întreb ce soluții pot fi aduse. Los efectos que puedan tener negativo. Pentru că pe noi ne îngrijorează efectele negative pe care le-ar putea avea asupra securității. Uniunea Europeană de multe ori față de cetățenii săi poate poate nu cunoaște, uh, cetățenii de multe ori nu cunosc foarte bine felul în care funcționează Uniunea Europeană și mă gândesc că ar trebui să facem în așa fel încât Uniunea Europeană să aibă mai mult prestigiu în rândul cetățenilor. O astfel de agenție precum Europol ne poate ajuta în acest sens și știu că e una dintre agențiile care ar putea să-și facă mai bine cunoscută activitatea, în așa fel încât să poată garanta un maxim de securitate pentru cetățenii noștri. Cu siguranță acest lucru ne va permite să avem o mai bună cooperare, mai bună coordonare uh, și, evident, o sporire a bugetului de care beneficiază Europol. Și o ultima întrebare. Aș vrea să știu, după părerea mea, criza În ce fel această situație de criză a putut afecta uh, activitatea Europol? Mulțumesc. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Într-adevăr, toți cei care au vorbit uh, aici au menționat uh, că există, într-adevăr, o neliniște legată de capacitatea de cooperare și în acest context am dorit să știm cum această cooperare între Europol și celelalte agenții va avea loc în Uniunea Europeană. Nu cumva există un risc ca să se suprapună competențele între Europol și Frontex, de pildă, agenție care și ea spune că luptă împotriva terorismului, împotriva traficului de arme, uh, Uh, chiar dacă ea se preocupă, bineînțeles, în primul rând de protecția uh, frontierelor externe ale UE. Și apoi ce se poate spune în ce privește împărti, împărțirea rolurilor când vine vorba de lupta împotriva migranților. Doamnă uh, director, în funcția dumneavoastră, ați, v-ați deplasat la hotspoturi și în acest sens ați văzut că se propune să se înlocuiască hotspoturile cu niște platforme de debarcare regională, o nouă organizare așadar, nu cumva asta nu ar permite tocmai să nu se suprapună competențele agențiilor uh, în contextul în care ne gândim, bineînțeles, la nevoile și resursele Europolului și asta, bineînțeles, și în contextul controlului parlamentar exercitat asupra Europol și asupra altor agenții. Mulțumesc! Înainte de a mă întoarce la doamna De Bol, vreau să dau cuvântul uh, domnului din Luxemburg. Mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul. Mulțumesc doamnei De Bol pentru tot ce a făcut în ultimile 5 luni de când și-a intrat în uh, funcție. Observații pe marginea plan, uh, planului bugetar cadrului financiar multianual este un exemplu foarte clas, clasic de mod în care se cer multe de la o agenție, dar nimeni nu vrea să plătească. Și când privește perspectiva resurselor pentru această agenție, eu sunt un uh, adept al instituției și funcției publice. În multe agenții, multe instituții europene se constată că funcționarii sunt înlocuiști cu agenți contractuali sau cu uh, posturi uh, temporare care e situația în Europol, având în vedere că mulți dintre cei de la Europol sunt de fapt membri trimiși de statul membru, detașați și este foarte clar că bune resurse umane sunt foarte importante și în această agenție ca și în celelalte instituții europene. Mulțumesc foarte mult, uh, dragă colegă, pentru că ați uh, ridicat o chestiune cât se poate de importantă. Vă mulțumesc foarte mult! Și acum dau cuvântul doamnei director executiv. Și așa ca orientare, să știți că terminăm această sesiune la ora 5. Și bineînțeles că doamna director executiv nu se poate să răspundă la toate întrebările, dar multe dintre uh, întrebările adresate sunt uh, și rămân deschise. În orice caz, vă mulțumim pentru răspuns anticipat. Mulțumesc foarte mult. All for your... Mulțumesc, mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră, pentru remarcele dumneavoastră. Toate acestea ne ajută pe noi să înțelegem cum anume putem lucra în binele cetățenilor europeni. Voi încerca să răspund uh, la grupuri de întrebări. În primul și în primul rând, migrația. Există un centru uh, specific și special pe tema aceasta la Europol și centrul nostru uh, oferă asistență pentru 90 de anchete pe tema aceasta. 19, îmi, îmi cer scuze. Asta din pricina resurselor. Există mai multe nevoi sau nevoi mai mari, dar noi putem sprijini doar 19 astfel de uh, anchete. Ne dăm seama că fenomenul acesta al traficului de ființe umane este unul care trece sau are o tendință ascendentă în momentul de față. Există uh, tot mai multe rețele de traficanți de ființe umane, dar în același timp și uh, măsuri uh, măsurile de anchetă devin din ce în ce mai bune. Și vedem că uh, Uh, prin standardizarea uh, metodelor de anchetă și schimbul de informații putem obține rezultatele pe care ni le dorim. Am făcut deja o prezentare a unui număr de 10 uh, puncte care deja sunt discutate la ședințele COSI și la ședințele Consiliului. Este vorba despre niște priorități, niște acțiuni. Ne dorim crearea unei, unei task force comun la Europol pe tema traficului de ființe umane uh, în cadrul Europol. Avem astfel de organisme în uh, ceea ce privește uh, infracționalitatea cibernetică și terorismul. Vedem că funcționează pentru că experții în domeniu pot, pot să coopereze direct. După aceea vrem să ne concentrăm mai mult pe banii obținuți de traficanți. E nevoie de urmărirea banilor Anchetele paralele în diversele state membre trebuie să fie lansate mai frecvent pentru a se identifica și pentru a se confisca uh, veniturile și uh, activele obținute din aceste activități ilegale. Cooperarea pe tema aceasta cu statele terțe este absolut esențială, asta în sensul combaterii uh, traficanților înainte ca aceștia să-și poată aduce victimele pe teritoriul Uniunii Europene. Ne-am dat seama că e nevoie de schimb de informații între noi și uh, statele terțe, e nevoie de schimb de bune practici, de asemenea, dacă e să combatem într-adevăr rețelele de traficanți de ființe umane. După aceea s-a adresat o întrebare cu privire la corupție. Se spunea că corupția uh, nu ar fi menționată în programul uh, nostru multianual. Noi recunoaștem că corupția, într-adevăr, facilizează toate tipurile de activități infracționale. Este un uh, concept foarte larg. Uh, noi ne ocupăm de frauda financiară. Europol, în ultimele câteva luni, a cooperat cu anchetatori uh, naționali pe tema aceasta. Noi încercăm pur și simplu să stabilim care este asistența pe care o putem noi oferi și cum anume stabilim această asistență, pur și simplu analizând cazurile care ne, sunt aduse la cunoștință. Uh, noi deja ne-am asumat uh, responsabilitatea de a sprijini activitățile anticorupție inițiate de statele membre. Noi vom uh, susține mm, proiectele legate de diferitele domenii de corupție și, de asemenea, vom coopera strâns cu uh, agențiile um, de combatere a corupției din statele membre. În ceea ce privește cooperarea cu Turcia acum, Parlamentul Cipriot a vorbit despre lucrul acesta. Europol consideră că uh, cooperarea pe diferite teme, precum traficul de uh, migranți sau traficul de droguri, ar putea să aibă de uh, câștigat printr-o mai bună includere a Turciei Uh, există deja un acord de cooperare cu Turcia, uh, un acord care nu acoperă însă schimbul de informații cu caracter uh, personal. Există deja un ofițer de legătură al Turciei în, la Europol, a fost trimis la noi în 2016, dar deocamdată cu Turcia nu facem schimb de informații cu caracter personal. În ceea ce privește cooperarea viitoare, Comisia Europeană este cea care negociază în numele Uniunii Europene un acord cu Turcia pe tema uh, Uh, schimbului acestuia de informații cu caracter personal între Europol și autoritățile naționale din Turcia. Turcia a fost inclusă în lista statelor prioritare uh, de către uh, um, Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație a elaborat această listă. După aceea, IRU. Acesta este o poveste de succes a Europol. Vă mulțumim pentru ajutorul oferit. IRU a fost creat în 2015 și până în momentul de față s-au evaluat circa 66.000 de de uh, de conținuturi. Deci rata de succes a fost de 84,5%. Săptămâna trecută Președintele Juncker a a anunțat uh, inițiativa Comisiei cu privire la uh, combaterea conținutului ilegal de pe internet. Suntem de acord cu această inițiativă legislativă. Ne va ajuta să combatem radicalizarea online. Lucrăm împreună cu Comisia pentru a vedea cum anume putem pune în aplicare această nouă platformă propusă de către Comisia Europeană, dar în orice caz vom avea nevoie de resurse financiare și umane pentru a ne achita de responsabilități. Comisia a venit cu propunerea. În faza de pregătire am fost consultați de către Comisia Europeană și mulțumim pentru asta. Mulțumim de asemenea și pentru propunere, pentru că e important ca de la să fim de la bun început Uh, consultați în ceea ce privește măsurile uh, necesare pentru contracararea conținutului cu caracter uh, terorist. În felul acesta putem com, combate radicalizarea. Acum, în ceea ce privește cooperarea între, cu diferitele agenții, E drept că uneori ne, punem, ne putem pune întrebări legate de suprapuneri, de cooperare. Tocmai de aceea e important să existe această rețea a agențiilor europene eu cred că trebuie să creăm strategii comune, activități comune și evaluări comune. Pentru prima dată vom avea un uh, Consiliu de Administrație Europol uh, Frontex. Ședința va avea loc săptămâna viitoare. E o ședință foarte importantă. Vom putea discuta despre competențele Frontex, competențele Europol și vom putea defini colaborarea noastră uh, viitoare. La nivel înalt am avut deja o uh, ședință, la nivel, uh, la nivel înalt am avut deja o întâlnire cu Europol, a fost o întâlnire încununată de succes. Sunt absolut convinsă că vom găsi uh, soluții. Să nu uităm că cele două agenții au misiuni și ambiții diferite Ști, cunoașteți prea bine uh, misiunea noastră. Uh, știți de asemenea că Frontex este responsabilă de protejarea granițelor Uniunii Europene. E important schimbul de informații între cele două agenții și viitorul regulament pentru Frontex va uh, trata și subiectul acesta. După aceea, după, uh, unitățile FIU, uh, Combaterea infracționalității financiare este esențială pentru Uniunea Europeană. Trebuie să investim mai mult în combaterea acestui tip de infracțiuni și uh, trebuie uh, de asemenea să sprijinim formările în domeniu. Europol este convins că trebuie să facem mai mult în acest domeniu și, bineînțeles, vom oferi toată asistența noastră statelor membre care au nevoie de această asistență. Deja cooperăm cu opt astfel de unități, rezultatele sunt pozitive. Am uh, luat, uh, uh, bineînțeles, în considerare directiva Comisiei care stabilește căile pentru folosirea datelor financiare și conform acestui act legislativ, Europol are dreptul uh, prin intermediul uh, unităților naționale Europol, să ceară informații din partea FIU. Întotdeauna trebuie să folosim acest intermediar. Considerăm că această propunere va fi un pas înainte în combaterea infracțiunilor financiare, care sunt o prioritate a Uniunii Europene. Trec la bugetul pentru 2019. Președintele și diferiți uh, intervenienți au spus deja că proiectul de buget pe 2019 este de 129,5 milioane. Avem doar 5 noi uh, posturi deschise Bineînțeles, bugetul acesta nu ține cont de inițiativele pe care trebuie să le avem, de misiunile care ne-au fost puse în cârcă. De altfel, avem de-a face cu o reducere a bugetului nostru cu o, peste 8 milioane, dacă e să ne raportăm la bugetul pe 2018. Avem de, de altfel o reducere de 21 de milioane, dacă e să ne raportăm la propunerea făcută de Consiliul de Administrație al Europol. Dacă bugetul solicitat mandat nu va fi acordat, uh, ne vom, uh, ocup, ne vom confrunta cu o serie de uh, dificultăți. Acei ofițeri invitați din hotspoturi situația lor va fi incertă, incertă. De asemenea, acțiunile de contracarare a infracționalității cibernetice vor fi, uh, vor fi periclitate, mă gândesc uh, la programele de decript, uh, decriptare și, de asemenea, sistemele noastre IT nu vor putea fi actualizate vom avea dificultăți în ceea ce privește asistența oferită a unităților de intervenție speciale din statele membre. Președinția a decis ca aceste unități să fie sprijinite. Este vorba despre așa numita rețea Atlas. După aceea trebuie să cooperăm mai bine în ceea ce privește combaterea spălării de bani. Avem nevoie, bineînțeles, de resurse pentru asta. Dacă ne dorim ca acel conținut cu caracter uh, terorist să fie eliminat de pe paginile de internet în timp real. Avem nevoie de bani. Uh, verificările de securitate din hotspot-uri s-ar putea să fie, puse sub, uh, să fie puse sub semnul întrebării. Combaterea sau lupta împotriva darknetului necesită multe resurse la rândul său. Iată, toate aceste elemente nu vor mai putea fi uh, sprijinite și uh, subliniez din nou domeniul IT, pentru că de fiecare dată când am avut nevoie de bani în trecut, am folosit resursele pentru IT și uh, lucrul acesta, iată, ne, ne-a împiedicat să ne actualizăm aceste sisteme IT atât de importante. Uh, există o serie de domenii în care uh, statele membre necesită sprijinul nostru, mă gândesc la decriptare, combaterea infracțiunilor financiare, etc. Uh, statele membre au nevoie de ajutorul nostru, dar ajutorul nostru, iată, nu le poate parveni. Trec acum la Brexit. Mulți uh, sunt, uh, își pun semne de întrebare în ceea ce privește viitorul. Europol a analizat deja impactul Brexitului și a răspuns la uh, sau a analizat răspunsurile primite din partea Comisiei Europene pe tema aceasta. Eu consider că Europol se poate adapta noi în situații, dar poate că este prea devreme pentru a găsi răspunsuri la toate întrebările. Uh, e clar că va trebui să găsim o, o soluție comună pentru această problemă a securității. Vă asigur că vom evalua absolut toate scenariile uh, cristalizate deja pentru Brexit și că vom găsi o cale potrivită de urmat. În cursul săptămânii vom uh, discuta de altfel cu șefii pol- polițiilor din statele membre tocmai acest subiect al Brexitului. După aceea, uh, gestiunea datelor, gestiunea integrată a datelor, care este rolul Europol? Scopul uh, schimbului de, uh, de informații este esențial și în acest sens trebuie să verificăm încrucișat datele. După aceea avem nevoie de o analiză tehnică, uh, în al treilea rând o analiză operațională și în al patrulea rând trebuie să facilităm schimbul de informații. Deci, bazele de date care au fost create la nivelul Europol s-au bazat întotdeauna pe un sistem Acum avem nevoie de baze de date și de acces la baze de date uh, care să respecte scopul datelor. Protecția datelor este foarte importantă și tot ce facem în momentul de față se bazează pe cadrul privind protecția datelor. În conformitate cu regulamentul european, protecția datelor uh, este foarte severă, regimul este foarte uh, sever și există o mulțime de oameni care controlează respectarea acestui uh, cadru. În cadrul Europol avem ofițerul pe protecția datelor, care este numit de Consiliul de Administrație. Acest ofițer verifică zilnic sistemele noastre pentru a vedea în ce măsură respectăm cadrul protecției datelor. Dacă nu îl respectăm, trebuie să ne ajustăm. Uh, la nivelul uh, Uniunii Europene avem această autoritate europeană pentru protecția datelor, colaborăm strâns cu ea, mai avem uh, autoritățile naționale și bordul de cooperare. Deci, Europolul a creat niște uh, reguli cât se poate declare în trecut cu privire la accesul și uh, valorificarea datelor. De asemenea, ne asigurăm că datele sunt uh, transmise doar acelor parteneri care au dreptul să primească aceste uh, date. Uh, Uh, acești uh, parteneri sunt uh, de altfel desemnați de către autoritățile naționale. Cel care trimite datele rămâne în continuare proprietarul datelor și încă un lucru foarte, foarte important este acela că statele membre rămân proprietari ai acestor date. Accesul la date se bazează pe niște orientări și doar acele persoane care au un background de aplicare a legii sau au o autorizație specială pot accesa datele acestea, datele aflate în bazele de date. Dacă doriți, bineînțeles, vă putem uh, transmite un răspuns în scris pe tema aceasta, un răspuns mai detaliat. Nu cred că mai am mult timp la dispoziție. Domnul președinte, aveți dreptate. Dar, dat fiind faptul că discutăm niște teme atât de importante, dacă colegii își doresc mai multe detalii, uh, cred că o continuare a intervenției dumneavoastră ar fi uh, salutară. Dar, bineînțeles, trebuie să respectăm cât de cât uh, niște reguli ale uh, reguli de procedură uh, Uh, să nu ne lungim prea, prea mult. Știu că în ceea ce privește Brexitul, spre exemplu, există în momentul de față niște uh, negocieri care se poartă pe tema acordului de securitate și îmi dau seama că Europol nu poate face multe pentru a se adapta la Brexit atâta timp cât uh, nu s-a luat o decizie politică pe tema aceasta. Bineînțeles, există multe, multe întrebări pe tema aceasta. Dacă mai există întrebări suplimentare, v-aș ruga să le adresați. oricum, uh, comentariile pe care le-am ascultat astăzi au fost foarte interesante. Catherine, uh, o concluzie, pe scurt și după aceea trecem mai departe. Um, da, mulțumesc foarte mult. Uh, Vreau uh, să vă spun că am avut discuții cu miniștrii și um, pe tema aceasta a cooperării cu comunitatea aplicării legii. Și e adevărat că Balcanii de Vest sunt o prioritate pentru noi. Avem acțiuni comune desfășurate împreună cu anumite state membre și cu statele din Balcanii de Vest. Și în discuțiile noastre în ceea ce privește transferarea datelor către țări terțe, e clar că regulamentul aplicabil este unul foarte strict și um, Comisia a fost cea care a încheiat acest acord. Vreau să vă mulțumesc oricum pentru interesul manifestat și vreau să vă mulțumesc și pentru faptul că vă interesează foarte mult sprijinul operativ pe care Europolul poate oferi diferitelor state membre și dacă eventual pot să răspund la întrebările dumneavoastră și în scris, cu siguranță voi face acest lucru. Rămân la dispoziția dumneavoastră în cazul în care aveți întrebări, în cazul în care doriți să vizitați Europol, uh, în așa fel încât să aprofundăm dezbaterea dezbaterea pe care am avut-o astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și să sperăm că ne vom revedea curând. Mulțumim foarte mult, doamnei director. Și, dragi colegi, dacă mai sunt și alte întrebări care, eu știu, eventual poate n-au primit răspuns sau dacă doriți niște detalii suplimentare din partea doamnei director, vă rog să vă adresați direct secretariatului Uh, sau eventual să o contactați direct pe doamna director general. Bun, să sperăm că am clarificat lucrurile, iar ca să revin la Brexit, în contextul acesta a Tratatului de Securitate și Europol, e clar că Regatul Unit va avea acces la bazele de date Europol și calitatea de, de membru. Acum, bun, subiectul avansează destul de bine, e vorba de negocieri, uh, care, evident, până în prezent încă nu s-au definitivat și poziția Comisiei este una foarte clară. Și, evident, la nivel operativ, deocamdată, Europol e într-o situație destul de delicată, nu putem spune prea multe, însă așteptăm progres în acest sens și e clar că e un subiect deosebit de important la care v-ați referit. Bun, vă propun să trecem acum la partea finală a ședinței noastre mai avem încă un set de intervenții cu schimb de opinii în ceea ce privește activitățile Consiliului de Administrație Europol cu începere din uh, martie până în prezent și discutăm cu reprezentantul Consiliului de Administrație, apoi vom avea un raport domnul uh, Priț Partna și apoi vom avea un raport din partea domnului Svetan Svetanov așa că i-aș ruga pe ambii să vină aici, la prezidium. Ce pot să vă spun ca să prezint acest punct? Dragi colegi, e din nou o parte oficială a procedurii noastre. Plecând de la articolul 14 al regulamentului Europol, domnul Svetanov a participat la cea de 107 -a întâlnire a Consiliului de Administrație Europol, care a avut loc în 4 mai 2018 uh, în Sofia, în Bulgaria, în capacitatea sa de copreședinte al GPSG. Uh, deci ne va prezenta ce s-a întâmplat la acea întâlnire și, respectând articolul 51 al regulamentului Europol, președintele uh, Consiliului de Administrație Europol a, uh, a fost invitat la un schimb de opinii. Dezbaterea aceasta va avea loc în funcție de formula pe care o cunoașteți deja. Vom da mai întâi cuvântul unui membru din uh, Parlamentele Naționale și apoi unui membru din Parlamentul European. Bun, deci vom stabili o listă de intervenții Așa că mai întâi am să dau cuvântul domnului Prit Pacna, uh, președinte al Consiliului de Administrație Europol, care va interveni timp de 10 minute. Vă rog, aveți cuvântul. aitäh eh, selle võimaluse eest eh, siin teie ees esineda. Eh, ma pean kohe tõdema, et Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun încă din capul locului că 10 minute pentru a vă prezenta toate activitățile Europol pe o durată de șase luni, eu cred că e o mare provocare. Așa că dacă îmi permiteți, domnule președinte, am să depășesc un pic cele 10 minute. Stimați membri ai grupului de uh, control parlamentar Stimați colegi, am avantajul și privilegiul de a mă exprima în calitatea mea de președinte al Consiliului de Administrație. cea de-a treia oară când particip Sorry, Dutch interpretation. So... Se pare că avem o mică problemă cu interpretarea. Uh, se pare că nu se poate auzi într-o cabină interpretarea, dar vreau să știu dacă între timp problema a fost rezolvată. Da? Bun, atunci puteți continua. Everything is okay now. Is everything... Da, se pare că acum funcționează corect. Vă rog. Cer scuze că v-am întrerupt. Seekordne JPSG koosolek on ühtlasi viimane millel ma oma praegustes această întâlnire a grupului comun este poate ultima la care particip în calitatea mea de președinte al Consiliului de Administrație, pentru că mandatul meu se va termina în decembrie și un nou președinte va fi numit de către Troica, un nou președinte, dar nu numai, ci și un nou vicepreședinte. Mai întâi aș dori să subliniez, așa cum am avut ocazia să o fac și cu alte uh, prilejuri, că uh, Consiliul de Administrație consideră grupul comun uh, de supervizare drept un partener extrem de important pentru a asigura transparența, pentru a da seama de activitatea noastră și e clar că noi desfășurăm o activitate extrem de specifică, într-un context destul de aparte. Tocmai de aceea este deosebit de necesar ca Uniunea Europeană, statele membre, să considere securitatea drept o provocare imensă toată lumea se așteaptă ca Europol să continue să ofere sprijin uh, uh, serviciilor represive în statele membre și să consolideze cooperarea cu acestea pe viitor. Dați-mi voi să vă prezint ultimele activități ale Consiliului de Administrație în anumite domenii cheie, după cum s-a spus, cooperarea cu um, grupul dumneavoastră, dar nu numai. Aș vrea să mă refer la programul de lucru mai ales. Consiliul de Administrație uh, și-a desfășurat ultima sa întâlnire în 3-4 uh, mai 2018 în Bulgaria, pentru că Bulgaria deținea președinția, deci ne-am deplasat, am mers la Sofia și am discutat despre anumite subiecte, cum ar fi guvernanța, uh, latura administrativă, latura operativă. Am abordat de asemenea și relațiile uh, între Europol și țările terțe și în ceea ce privește chestiunile de guvernanță și de bună administrare, Consiliul de Administrație a aprobat o nouă politică în ceea ce privește apărarea demnității psihologice și sexuale a persoanelor care fac obiectul unor hărțuiri sexuale. În cadrul Europol am clarificat cadrul nostru intern. Am cerut o formare mai strictă pentru personalul acela. De asemenea, Consiliul de Administrație a aprobat uh, și raportul anual de activitate consolidat pentru anul 2017 și am observat că există rezultate pozitive la nivel operativ, dar nu numai, ci și la nivel strategic. Și, de asemenea, uh, am aprobat toate aspectele legate de personal, finanțe și uh, guvernanță. Mai mult decât atât, Consiliul de Administrație, pe baza unei proceduri înscris, a aprobat diferite criterii calitative și cantitative în ceea ce privește raportul anual, în așa fel încât informațiile prezentate de către statele membre să fie corect integrate. Acest raport, care este unul destul de inovant, reprezintă o muncă bazată pe articolul 7, aliniatul 11 din regulamentul de procedură internă a Europol. Acest prim raport se referă la activitatea 2017 și deci va fi un raport ce va fi publicat în 2019. Eu sunt convins încă de pe acum că uh, vom avea rezultate statistice comparabile în acest raport, lucru ce ne va permite să fim și mai eficienți, iar schimbul de informații între Europol și statele membre va contribui în acest sens. Raportul va fi trimis nu numai parlamentelor naționale din statele membre, ci și tuturor autorităților prevăzute în regulament, deci autorități omologe, dar de asemenea și grupului comun de supervizare parlamentară. Aș dori să mă refer și la activitatea europeană în materie de cooperare cu țări terțe. Consiliul de Administrație a aprobat contactele cu uh, Albania, Bosnia-Herzegovina uh, în ceea ce privește uh, ofițerii de legătură, criteriile necesare. clar că e vorba de o inovație în domeniu, pentru că vrem să îmbunătățim cooperarea cu aceste țări, mai ales din punctul de vedere a ofițerilor de legătură, care vor lucra la aceste evaluări și vom lucra la ele până în 2019. Apoi, Cooperarea Europol cu Balcanii de Vest este de asemenea un aspect eh, primordial Criminalitatea organizată, lupta împotriva terorismului reprezintă puncte centrale ale activității noastre comune și avem și un raport, un raport în materie de trenduri, uh, cum anume vor evolua aceste tendințe pe viitor și sunt convins că progresele înregistrate până în prezent la nivel operativ împreună cu aceste țări ne vor permite pe viitor să le cooptăm în structurile noastre, ale noastre și ale europene și ne va permite să organizăm un dialog permanent, tocmai în lupta împotriva terorismului un dialog care să fie constant și permanent între Uniunea Europeană și aceste țări din Balcanii de Vest. Apoi, plecând de la regulamentul nostru, am pus la punct de asemenea și o strategie externă pentru 2017-2020 și am uh, luat decizii în ceea ce privește dispozitivele de cooperare între Europol și serviciile uh, omologe din Israel. Și în acest sens, în 17 iulie, am semnat un acord cadru în ceea ce privește transferul de date cu caracter personal obiectivul fiind să consolidăm diferitele domenii de cooperare, mai ales rapoartele în ceea ce privește situațiile specifice, procedurile de anchetă, informații la nivel tehnic, ex, uh, schimbul de informații pentru progresele înregistrate și așa mai departe. De asemenea, posibilitatea de a participa la stagii de formare, consultanță, asistență în diferite anchete criminale, iată domeniile care au fost astfel abordate. Acum, la nivel de buget, Înainte de a vă vorbi despre buget, trebuie să adresez mulțumiri domnului Peter Willingen, reprezentant al Austriei și președintelui Comisiei Libe din Parlamentul European, domnul Moraes, pentru că în, la nivel de buget ne-au fost de un ajutor extrem de prețios. La începutul lunii mai, Consiliul de Administrație a aprobat modificările pentru bugetul 2018 pentru Europol și avem diferite proiecte emblematice iar munca desfășurată în aceste proiecte este deosebit de importantă. Vrem să uh, instaurăm diferiți ofițeri de legătură în zonele cu probleme în jurul Mediteranei. Vrem să consolidăm capacitatea de decriptare a Europol. Aceste lucrări au fost posibile, au fost realizate datorită Parlamentului European, datorită acestei instituții care ne sprijină și datorită colegiuitorului din punct de vedere bugetar și, așa cum a spus și doamna director executiv, doamna De perspectivele financiare pentru 2019 nu arată prea strălucit, suntem îngrijorați. Împreună cu doamna director am atras atenția Parlamentului European a, uh, și a uh, președinției actuale a Consiliului asupra acestui fapt. Dar nu numai. Și am atras și atenția comisarului uh, care se ocupă cu chestiunile migratorii și afaceri interne. Am atras atenția asupra faptului că e nevoie de eficiență. Eficiența Europol în materie de securitate, de migrație, în materie de interoperabilitatea diferitelor sisteme de informare și, de asemenea, am atras atenția asupra faptului că e nevoie de cooperare sporită cu organele de punere în aplicare a legii. Uh, e nevoie de o cooperare strânsă în domeniul luptei împotriva terorismului. E nevoie de cooperare cu cei care furnizează acces la internet, furnizorii uh, internet. Și în acest sens avem un proiect, avem un proiect de buget care a fost prezentat și Consiliului și Parlamentului aveam o reducere de 21 de milioane și apoi o reducere de 31 de posturi în acest proiect de buget. Tocmai de aceea vă rog, vă rog din suflet să ne sprijiniți, pentru că din punct de vedere interparlamentar, intervenția dumneavoastră ar putea să fie decisivă pentru a apăra Europol, având în vedere resursele de care avem nevoie pentru a face față nevoilor sporite ce se manifestă din partea statelor membre în materie de servicii operative și de schimb de informații. Aș dori să mă refer acum la cooperarea noastră viitoare între Europol, Consiliul de Administrație și uh, GPSG. La ultima noastră întâlnire, după cum v-am spus, Consiliul de Administrație a avut posibilitatea să aibă Uh, un membru în plus, uh, domnul Svetanov. Vreau să-i mulțumesc pentru contribuția sa, apreciez la justa sa valoare munca depusă de domnul Svetanov și aș dori să prezint pe scurt diferitele aspecte ce au fost evocate cu ocazia acestei uh, ședințe precedente a Consiliului de Administrație și, evident, și a lucrărilor pregătitoare. Evident, pentru a face față provocărilor cu care ne confruntăm, trebuie să ajungem la o poziție de echilibru. Dar, mai mult decât atât, avem nevoie de schimb de informații în ceea ce privește datele ce sunt uh, astfel uh, schimbate. Nu trebuie să uităm latura uh, confidențialității acestor informații. Evident, avem un regulament de procedură care dirigează toate aceste lucruri, care le uh, fixează în negru pe alb. Uh, dorința noastră este să concretizăm activitățile noastre, să consolidăm posibilitățile strategice, să fim în măsură să oferim răspunsuri concrete din partea Europol care să permită agențiilor competente din statele membre să funcționeze în mod corect. GPSG, de asemenea, a fost creat tocmai pentru a concretiza supravegherea politică a Europol pentru a asigura transparența și pentru a consolida legitimitatea democratică și pentru a uh, face în așa fel încât Europol să dea seama cetățenilor europeni. Și în acest context uh, suntem conștienți de faptul că GPSG este o entitate absolut uh, primordială pentru că ne va permite să concretizăm toate aceste lucruri. Controlul este deosebit de important. În mod concret, GPSG, în întâlnirile sale împreună cu Europol, trebuie să dispună de toate informațiile necesare referitoare la felul în care funcționează Europol și trebuie să mențină legătura cu reprezentanții Europol. Tocmai de aceea apreciez în mod deosebit ocazia pe care mi-ați oferit-o astăzi pentru a vă informa în așa fel încât să fiți în măsură să exercitați controlul uh, aferent suntem în măsură să vă prezentăm documentele de bază Europol, cum ar fi, spre exemplu, ultimul program de lucru 2017-2020 sau raportul anual consolidat pentru activitatea pe 2017. Bine, toate aceste documente ne vor permite să conlucrăm și să respectăm astfel și programul de lucru plurianual 2017-2021. comunicarea acestor informații și acestor documente de bază este una foarte clară. Le puteți consulta și așteptăm cu nerăbdare, eventual, dacă aveți feedback pe marginea lor. Iar în ceea ce privește participarea unui reprezentant al GPSG la ședințele Consiliului de Administrație, vorba de articolul 14, aliniatul 4 din regulamentul de Europol, care oferă această posibilitate și anume să invităm un observator fără drept de vot de câte ori de câte ori un subiect extrem de important este abordat, mai ales uh, un subiect care trebuie să facă obiectul unui control parlamentar. În 4 uh, mai s-a prezentat uh, o astfel de posibilitate, s-a fost interpretat uh, articolul 14 alineatul 4, ținând seama de nevoile de control uh, ale GPSG. Ideea fiind că trebuie să respectăm în același timp și articolul 51 a regulamentului uh, Europol. Deci spuneam, articolul 14 oferă oarecare libertate, marjă de manevră Consiliului de Administrație uh, tocmai pentru a invita un observator la aceste ședințe. Și e clar că după discuțiile noastre cu reprezentantul GPSG am conlucrat în, la nivel de Consiliu de Administrație și acum suntem într-o situație în care încercăm să formulăm o poziție definitivă pentru următoarea ședință ce va avea loc în 3-4 octombrie 2018. Am lansat o serie de consultări în scris cu toți membrii Consiliului de Administrație în cadrul uh, acelei participări uh, practice um, a membrilor GSPG, deci acel scenariu mit practic, înseamnă că nu mai vorbim despre o invitație ad hoc, ci despre o prezență regulată sau un alt fel care să permită prezența efectivă a membrului GSPG. Din păcate însă, nu pot să vă dau o opinie definitivă, pentru că aceste consultări sunt în plină desfășurare. Întâlnirea Consiliului de Administrație de pe 3 octombrie va hotărâ, în fine, și eu voi da această informație mai departe GSPG după ce se discute la nivelul Consiliului de Administrație. Nu vreau să mă antepronunț, însă vreau să subliniez un lucru. Consiliul de Administrație apreciază foarte mult și în mod foarte pozitiv posibilitățile aduse de articolul 14 din regulamentul Europol. De pildă, se poate ca Consiliul de Administrație să ceară avizul grupului GSPG, de pildă în ce privește uh, uh, programul multianual, o temă de actualitate, și de mare importanță. Și sunt de acord aici cu domnul Zvetanov. Cred că se poate găsi un calendar comun ca GVSG să poată să fie consultat în legătură cu acest program uh, multianual al Europolului. În general, sunt convins că crearea unei uh, platforme care să permită menținerea caracterului confidențial al discuției uh, de la Consiliul de Administrație uh, și menținerea caracterului autonom al hotărârilor de acolo uh, poate să însemne o evoluție pozitivă, astfel încât și GSPG să poată să participe la uh, ședință în formulă plenară. Întrunirile GSPG pentru controlul parlamentar uh, sunt foarte importante. Munca sa ar fi astfel recunoscută încă o dată și încă un aspect. Caracterul confidențial specific al documentelor prezentate în fața Consiliului de Administrație. Încă nu s-a hotărât nimic definitiv. Uh, sunt documente cu uz intern, nu pot fi publicate, nu e nimic definitiv Uh, ele sunt prezentate Consiliului de Administrație și care apoi poate hotărâ că acestea reprezintă baza unor uh, texte operaționale cu conținut confidențial sau secret. În orice caz, uh, se poate propune să nu se dea publicității astfel de documente. În orice caz, trebuie să găsim o soluție echilibrată conform cadrului juridic din regulamentul Europol, dar și cu dreptul primar european. Eu sunt convins că o pregătire așa cum se cuvine și o cooperare bună cu uh, secretariatul GSPG și cu secretariatul de la Europol ne va permite să rezolvăm aceste chestiuni de ordin practic pentru a răspunde întrebărilor și solicitărilor de uh, consultări pe care ni le adresează GSPG, vreau să vă spun că Europol are resurse de tip lingvistic deosebit de limitate. Mă refer și pe partea financiară și pe partea de personal. Nu se știe nici cu ce eficiență sunt folosite întotdeauna aceste resurse, acești bani. Astfel, vreau să vă spun că, având în vedere perspectiva bugetară atât de nesigură Uh, pentru Europol, nu putem să traducem în alte limbi ale Uniunii Europene documentul respectiv sau documentele respective. Vreau să vă spun foarte pe scurt că în cadrul folosirii uh, limbilor uh, străine, vreau să spun că limba curentă de utilizare în, la Europol este engleza. Documentele sunt redactate în limba engleză inclusiv documentele prezentate în fața Consiliului de Administrație, cu excepția cazurilor când se merge uh, la jurnalul uh, oficial. Uh, momentul în care un astfel de parcurs al documentului are loc, uh, există o altă metodă. În sfârșit, vreau să vă spun câte ceva în legătură cu, cu activitățile viitoare ale Consiliului de Administrație. Pe 3 octombrie, acest Consiliu se uh, întâlnește într-o întrunire cu caracter ordinar, pe 3 octombrie. Despre ce va discuta Consiliul de Administrație? Noi evoluții în ce privește consolidarea capacității analitice a Europol și gestionarea integrată a datelor. Apoi, o cooperare care s-a prevăzut a uh, avea loc cu Japonia, observatorul privind uh, toxicomania și drogurile, apoi operațiunea NAPFORT MED și Agenția pentru Siguranță Maritimă. Vor mai fi abordate și alte chestiuni, se mai vota, vor mai vota și alte teme Uh, alegerea unui președinte și respectiv vicepreședinte pentru un mandat de o lună, un an și jumătate, apoi chestiuni legate de personal, pentru a se ajunge la mai multă uh, transparență în lucrările noastre. Apoi, declarațiile de interes depuse de noi membri ai Consiliului de Administrație Asta pentru a răspunde exigențelor Parlamentului European în documentul său din 2016. Apoi, lucru care a fost deja spus aici, pe 4 octombrie, o întâlnire comună a Consiliului de Administrație Europol cu cel de la Frontex. Asta ne va permite să discutăm împreună modul în care putem îmbunătăți cooperarea între cele două agenții ținând seama de complementaritatea activităților noastre respective, dar și a mandatelor noastre putem uh, foarte bine să lucrăm împreună în lupta împotriva migrației clandestine, dar și împotriva traficului de ființe umane. Pentru asta este nevoie de coordonare. Această adunare plenară comună va discuta despre sistemele de informare, de interconectare, dar și posibilitatea de a consolida cooperarea între cele două agenții, creându-se niște punți, niște legături directe între bazele de date și îmbunătățind accesul la aceste date și informații. Sunt convins că practic avem toate premizele care ne permit să consolidăm uh, cooperarea Europolului cu Frontexul în ambele sensuri mai ales când vine vorba de gestionarea frontierelor externe ale UE. În acest sens, ar fi vorba de a combate terorismul, criminalitatea organizată, experiențe deja avem în acest sens și cu asta închei. Cum v-am spus, Uh, suntem uh, și știm că avem tot interesul de a vă menține uh, informați. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept să răspund la întrebări. Însă, înainte, aș dori să mă scuz, deoarece am vorbit foarte repede, m-am grăbit și poate că am și uitat unele lucruri pe care vreau să le spun. Dar vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat această invitație Mulțumesc tuturora! Vielen Dank! Mulțumim! Vă mulțumim mult! Vreau să vă mulțumesc în mod uh, special, domnule Berkna, pentru că în intervenția dumneavoastră ați vorbit despre niște subiecte uh, nu știu, dezbătute deja, dar uh, dezbaterea se află în continuare într-o fază incipientă. Vă mulțumesc că le-ați menționat totuși și acum îi dau cuvântul domnului Tsvetanov, care ne va explica uh, uh, dezbaterea, ne va spune câte ceva despre dezbaterea purtată la ședința Consiliului de Administrație la care a participat. Aveți cuvântul, domnule Svetanov. Уважаеми colegi. Mulțumesc. În primul rând vreau să spun că m-am bucurat să iau parte la cea de-a 107-a ședință a Consiliului de Administrație Europol ca și co-președinte din partea GSPG. Înainte de a intra în subiect, adică participarea mea la ședința menționată, vreau să vă spun că în calitatea mea de membru al GSPG am fost uh, întâmpinat cu căldură uh, de directorul executiv al Europol și de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și le mulțumesc pentru această primire. Domnul Parna a menționat uh, cuvântul introductiv pe care eu l-am uh, pronunțat la Consiliul de Administrație. Uh, a fost ceva constructiv, da? Doamna de Bol a spus că iată cum să ne putem implica noi mai mulți, mai mult ca și parlamentari pentru o mai mare uh, Uh, transparență și pentru un mai bun uh, control parlamentar al acestor activități. Este important uh, ca Europol să mențină legătura cu noi, cu parlamentarii care fac parte din GSPG. M-am dus la Consiliul de Administrație pe 4 mai și m-am marginit a participa numai uh, în momentul în care s-a abordat pe ordinea de zi uh, chestiunea organizației sau forumului nostru. Am spus că forumul nostru dorește să contribuie la creșterea legitimității Europolului, mai ales când vine vorba de impactul activității agenției asupra unor chestiuni sensibile din viața zi cu zi a cetățenilor. Sunt posibilități conferite de considerentul 20 și de articolul 14.4 din regulamentul Europol care permit uh, participarea unui grup cum este al nostru, GSPG, la Consiliul de Administrație Europolului printr-o interpretare foarte largă, așa cum uh, a arătat și președintele. În lumina articolului 5 uh, din același regulament, noi uh, vom fi invitați, am fost invitați ca și membrii fără drept de vot uh, la Consiliul de Administrație și ne așteptăm să avem un astfel de statut și în viitor. În această calitate pe care am menționat-o, am observat că trebuie să se reflecte cele spus în articolul 51 din regulamentul Europol în condițiile menținerii confidențialității. Aș dori să avem așadar uh, un schimb de vederi între copreședinții GSPG și uh, președintele Consiliului de Administrație de la Europol pentru a înțelege mai bine care este perimetrul acestei uh, cooperări și care sunt condițiile de participare în astfel de întâlniri. Am zis că până când se numește oficial cineva din partea GSPG, să continuăm practica comună, adică copreședinții să primească o invitație din partea Consiliului de Administrație. În intervenția mea am mai abordat următoarele. a să renunța eventual la folosirea numai a limbii engleze pentru documentele oficiale ale Europolului, și, mi s-a, și am spus că GSPG are ca limbi oficiale și engleza, dar și franceza și am spus că doresc să avem uh, aceste, aceste două limbi în viitor și pentru documentele de la Consiliul de Administrație a Europolului. În ce privește un calendar comun, trebuie să avem un program de lucru comun ale celor două entități pentru a respecta articolul 12 din regulamentul Europol. Uh, în acest uh, context, am invitat Consiliul de Administrație al Europolului să propună un calendar de lucru comun pentru a evalua împreună programul de lucru multianual. În contextul confidențialității, uh, am invitat secretarul uh, Consiliului de Administrație să ajungă la un acord cu secretariatul nostru cât privește statutul anumitor documente care sunt furnizate de Consiliul de Administrație întâlnirilor membrilor GSPG. În sfârșit am subliniat că întâlnirile cu GSPG aduc oportunități interesante din punct de vedere tematic, dar și politic din activitățile Europol, inclusiv chestiuni legate de strategia externă sau cooperarea cu organizații uh, partenere. În acest context, am spus că la ultima ședință cu GSPG din luna martie am fost gazde la Sofia și pentru noi a fost important să vedem că în acest context GSPG a primit informații actualizate când vine vorba de cooperarea cu țările din Balcanii de Vest, precum și informari, informari legate de integrarea efectivă a acestor țări în arhitectura de securitate a UE. Am avut uh, discuții, au fost și dezbateri din care s-a desprins și nevoia uh, de a face din confidențialitate un parametru important pentru că, da, sunt documente care, într-adevăr, nu pot să fie date publicității. În caz contrar, asta ar, ar însemna că se primejdește caracterul operațional al unor uh, activități. De asemenea, în lumina articolului 14 din regulamentul Europol, uh, există foarte multă marjă de discreție uh, a ce înseamnă un membru, de, un membru cu statut de observator la Consiliul de Administrație din partea GSPG. Oricum, uh, această hotărâre trebuie să fie luată în comun și îndemn pe membrii naționali să discute cu omologilor, dar și cu celelalte persoane de resort de pe plan național. Imediat trebuie să înceapă această ședință ca să putem să facem ceva, să luăm o hotărâre la următoarea întâlnire de acest uh, timp, în acest uh, sens. Consiliul de administrație își va evalua, își va elabora propria, uh, propria opinie în luna octombrie, o va comunica grupului nostru printr-o scrisoare. Este foarte important pentru Europol și pentru toți parlamentarii, de asemenea, să se mențină o, o atmosferă de lucru care să nu aibă un caracter uh, de obstrucție. Din potrivă, să fie ceva deschis, ca ceva constructiv pentru a putea să avem o cooperare foarte bună între cele două structuri. Eu sper că personal am putut să contribui la acest dialog prin participarea mea de pe data de 4 mai și vreau să mulțumesc doamnei de Bol, tuturor membrilor Consiliului de Administrație pentru spiritul constructiv pe care au dovadă, tuturor celorlalți uh, membri uh, prezent și mulțumesc și Comisiei Libe care ne găzduiește. Mulțumesc foarte mult! Dank, Zvetanov. Vă mulțumim, domnule Zvetanov, vă mulțumim din suflet pentru această intervenție a dumneavoastră care sublinează buna funcționare a cooperării. E drept că mai există lucruri uh, care trebuie să fie îmbunătățite pe aici, pe acolo, în viitor, dar oricum forul nostru este atât de tânăr între, ghimil, uh, între ghilimele, încât e normal să ne confruntăm cu mici probleme pe aici, pe acolo. Și acum trecem la dezbatere, stimați colegi. Am o solicitare de cuvânt, de luarea cuvântului. Uh, din partea domnului Miriantus, uh, din Cipru. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc domnului Tsvetanov pentru informațiile foarte importante pe care ni le-a furnizat uh, cu privire la ședința din mai a Consiliului de Administrație. Alegerea unui membru al GPSG în cadrul uh, Consiliului de Administrație ar uh, face posibilă monitorizarea activităților acestui uh, Consiliu. De asemenea, de asemenea, am dori să primim un raport cu privire la activitățile Consiliului de Administrație în sensul încheierii unor acorduri uh, cu statele din nordul Africii, printre care și Egiptul, state din care provin migranții ce ajung în Europa. Uh, nu mai există alte intervenții, vă mulțumesc pentru aceasta. Uh, le dau colegilor de la prezidiu posibilitatea de a răspunde la această întrebare. Începem cu domnul Percna. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această întrebare. În intervenția mea vă spuneam deja că, din perspectiva Consiliului de Administrație, cooperarea cu acest grup mix de control parlamentar specializat este foarte importantă. Vedem care sunt beneficiile acestei cooperări. Din păcate, știm cu toții care este situația în care ne aflăm. Nu pot comenta astăzi decizia finală care va fi luată abia săptămâna viitoare. Bineînțeles că vă voi transmite cât mai curând cu putință. Acum, în ceea ce privește activitățile operative ale Europol, ați primit deja informații în acest sens din partea directorului, directorului executiv. Doamna director a vorbit despre Turcia și alte state terțe. Bineînțeles, Consiliul de Administrație înțelege importanța schimbului de informații în contextul acesta operațional. De ce? Pentru că e imposibil să combați uh, criminalitatea atâta timp cât nu deții informațiile necesare. Toată lumea știa asta, toată lumea înțelege asta, dar există un cadru juridic care trebuie să fie respectat. Din păcate, nu noi suntem întotdeauna cei care se ocupă de elaborarea acestui cadru juridic. Mulțumesc! Vă mulțumim. Domnule Svetanov, doriți să interveniți la rândul dumneavoastră? Nu pot uh, decât să spun decât că conform ordinii de zi uh, trebuia să intervin pe tema aceasta. Iată, am intervenit pe tema aceasta, uh, v-am prezentat care sunt uh, care au, cum a fost organizată ședința și care sunt activitățile Consiliului de Administrație. Atât trebuia să vă spun, atât v-am spus. Vă mulțumesc, stimați colegi, putem suspenda această ședință ședință din moment ce uh, intervenția domnului Tsvetanov uh, a fost ultima pe marginea acestui punct de pe ordinea de, noastră de zi. Deci putem sus, suspenda ședința până mâine dimineață. Acum vă invit în sala Yehudi Menuhin, care este chiar sub această sală. Acolo veți avea posibilitatea de a degusta vinul austriac, de a continua de asemenea discuțiile. Sunteți călduros invitați. Uh, aveți uh, pe masa dumneavoastră câte un cadou, un cadou de asemenea, uh, un, un cadou de care sper că vă veți bucura. Și mai permiteți-mi să vă uh, dau niște informații operaționale. Domnul Buchman va prelua funcția mea de co-președinte, pentru că mâine dimineață eu trebuie să mă întorc la Viena. Dumneavoastră veți începe ședința în sala PHS 3050 uh, la orele 9 și jumătate. Această sală se află chiar vis-a-vis -vis de hemiciclu. Vă mulțumesc pentru ședința de astăzi și mult, mult succes în dezbaterile de mâine. Mulțumesc!